else? Et donc, euh, voilà, donc le point... Dragi colegi, bună ziua! La punctul 1, ordinea de zi, fără probleme. Adopter deux résolutions d'urgence euh, sur le thème de... Vreau să vă amintesc faptul că am adoptat două uh, rezoluții de urgență, situația în Guinea-Conakry și situația copiilor în Madagascar. În noiembrie anul trecut, în subcomisia noastră am discutat cu uh, laureatul uh, premiului Saharov 2007. După ce a fost eliberat, a venit și ne-a vorbit despre condițiile sale de întemnițare. A fost în închisoare timp de patru ani și a fost torturat. Uh, a avut de suferit de pe urma torturii albe, deci e foarte important să avem un fel de follow-up al uh, situațiilor cu care se confruntă foștii laureați ai premiilor Saharov. Uh, Laurent o să joace mâine pe scenă la ora șase jumătate aici la Parlament o performanță a propriei sale experiențe, o performanță teatrală și vă invit să veniți. Uh, de asemenea, colegii care participă la uh, delegația la frontiera mexicană, că uh, mâine de la 5 și un sfert la 6 și un sfert seara vom avea reuniunea de constituire a acestei delegații. În sfârșit, bun venit uh, după Brexit uh, colegului Sargas, nou membru din partea PPM, deci care se alătură comisiei noastre, dar văd că nu este aici în sală, dacă nu mă înșel. Punctul 3 aprobarea versului verbal de pe 23 decembrie, dacă nu vă e cu supărare. Punctul 4 acum. Doamna Morgera, vă mă scuz că v-am făcut să așteptați. Avem un studiu, biodiversitatea ca drept uh, uman și consecințele asupra acțiunilor externe ale UE. În ultimii ani, legăturile dintre drepturile omului și mediul înconjurător au, au ocupat uh, interesul pe scena internațională. Am, o să vedem acest uh, lucru. Am fost asta în decembrie la forumul uh, ONG-UE ce privește drepturile omului, un subiect de actualitate, în condițiile în care par- părțile la Convenția pe Biodiversitate se vor întâlni în octombrie anul viitor, uh, punându-se de acord asupra unui cadru ce privește biodiversitatea după anul 2021. Este deci foarte important și de actualitate ca și comisia noastră să abordeze acest subiect, inclusiv uh, um, protecția biodiversității, iar comisia noastră DRA a solicitat anul trecut un scurt studiu universitar pe acest subiect, un subiect care să repertorieze uh, inițiativele recente și contextul uh, și istoricul acestor inițiative, normele privind deci, uh, drepturile omului și intersectarea lor cu Uh, cele referitoare la biodiversitate, în ideile în care politica externă uh, va fi influențată de uh, aceste evoluții. Raportul final va conține astfel de concluzii și intervenții. Doamna Morgera este profesor de drepturile omului și biodiversitate la Strathclyde, în Glasgow, Scoția, și are un doctorat în drept de la Universitatea Europeană și a publicat uh, o carte exact pe acest uh, subiect. Aveți uh, cuvântul timp de 15 minute și apoi, dacă colegii vă doresc să intervină, bineînțeles că vor putea să o facă. Vă mulțumesc foarte mult! Bună ziua și vă mulțumesc foarte mult pentru ocazia de a prezenta acest uh, raport. E foarte bine că Parlamentul European a considerat că este vorba de un subiect care uh, merită să fie uh, discutat uh, și promovat. E bine că Uniunea Europeană își dorește în mod coerent uh, și consecvent să preia acest subiect ca una dintre prioritățile sale. Avem uh, o serie întreagă de dovezi științifice care arată legăturile multiple dintre biodiversitate și drepturile omului. Asta demonstrează foarte clar că se poate merge dincolo uh, de înțelegerea generală a tot ce înseamnă protecția naturii și a evoluției economiei, acum înțelegem că protecția naturii are, o, uh, are consecințe sociale foarte semnificative, mai ales în rândul păturilor cele mai vulnerabile din societate. Deci mergem dincolo de ideea că uh, natura să opună eh, dezvoltării culturale, sociale, politice, economice, ci din potrivă ea devine o condiție sine qua non pentru a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă și avem abordări, tradiții, eh, în mod tradițional avem zonele protejate eh, și alte concepte care se află în acest gen de dezbateri. Uh, avem consecințe asupra sănătății umane care se plasează astăzi și în contextul dezbaterilor internaționale de drepturile omului, de asemenea consecințe foarte clar documentate asupra comunităților indigene și altor comunități care poate nu se identifică ca și indigene, dar care au o relație aparte cu natura. E vorba de supraviețuirea lor, a acestor comunități. Apoi drepturile femeilor, drepturile copiilor sunt și ele uh, uh, foarte dependente de eșecul sau uh, succesul nostru în uh, ce privește protecția biodiversității. Astăzi avem mai multă claritate în ce privește obligațiile internaționale în materie. Uh, statele membre, Uniunea Europeană ca atare, toți actorii internaționali și uh, obligațiile lor Uh, când vine vorba de dreptul internațional în această materie. Apoi, coerența în ceea ce privește implementarea uh, obligațiilor internaționale în mod uh, divers și diferit și uh, impactul strategic, modul în care înțelegem protecția naturii în cadrul obligațiilor internaționale de drept internațional este foarte importantă anumite state membre nu înțeleg uh, cu adevărat aceste uh, consecințe. Și atunci există un eșec când vine vorba de protecția naturii în aceste locuri. Avem o convenție privind biodiversitatea la care toate țările UE au aderat și care conține, uh, de fapt, sau la care au aderat 196 de state parte și prin consens au rezultat o serie de orientări în cadrul acestei convenții, la care au putut să participe și să dea input și diverse comunități indigene și așa mai departe. Asta este o bază eh, absolut legitimă pentru UE ca să poată să ia măsuri în acest domeniu, biodiversitate și drepturile omului, mai ales pentru comunitățile sau pentru subiectele care deseori nu par să aibă vreo legătură cu biodiversitatea. De pildă, schimbările climatice și drepturile omului par să fie tematici care s-au uh, intersectat mai mult în discuția internațională, dar există și alte posibilități de a uh, merge mai departe în această discuție drepturile omului și atenuarea efectelor schimbărilor climatice. Uh, aici apar practic, uh, idei foarte clare despre modul în care se pot implementa aceste obligații de drept internațional. Biodiversitatea ca drept al omului este o ocazie de a avea o abordare holistică a drepturilor omului în vederea îndeplinirea obiectivelor, îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Dreptul la hrană, apă, viață și așa mai departe, se, uh, sunt drepturi la care se adaugă drepturile femeilor, copiilor, dar și ale popoarelor indigene. S-au făcut multe când vine vorba de orientările date companiilor private și rolul lor în apărarea drepturilor omului în contextul uh, prezervării biodiversității, deci orientări apoi despre cum să coopereze și statele, că, că e vorba de cooperare științifică, că e vorba de finanțare pentru aceste inițiative sau transfer de tehnologii. Avem așadar o serie întreagă de norme și orientări destul de semnificative care pot să ne orienteze în acțiunile UE de politică externă. Deci o bază absolut legitimă care a fost dezvoltată de către comunitatea internațională, inclusiv de către autorități, de către actori nestatali și alte părți interesate. În ultima parte a raportului se desprind o serie de oportunități pentru Parlamentul European, pentru alte instituții, în vederea explorării și lorii de măsuri pentru a promova biodiversitatea ca și drept uman. uman deci să se demonstreze leadership tocmai prin parteneriate autentice cu țările terțe. Iată, este vorba de un subiect cât se poate de complex pe care atât uh, țările în curs de dezvoltare cât și cele dezvoltate se străduiesc să îl uh, înțeleagă sau obiectiv pe care se străduiesc să îl uh, atingă. Cu toții putem să participăm la această dezbatere, schimbând, făcând schimb de bine, bune practici și așa mai departe. Am mai multe recomandări, în primul rând ce să facă Uniunea Europeană pe plan internațional, în forurile multilaterale. Există multe ocazii în negocierile purtate actualmente, inclusiv la ONU, pentru a pune în relief uh, modul în care discuția privind biodiversitatea poate să capete această conotație de drepturile omului. Este cazul Convenției pentru Biodiversitate, ca atare, în cadrul căreia se negociază un cadru global cuprinzător pentru protecția biodiversității și pentru folosirea sa sustenabilă. Dar mai sunt și alte subprocese din cadrul convențiilor care pot să-și aducă contribuția, de pildă tot ce înseamnă comunități locale și popoare indigene, apoi biodiversitatea și sănătatea umană, dar și alte domenii multiple, cum ar fi oceanele, schimbările climatice, tot atâtea uh, domenii unde Uniunea Europeană poate să-și asume niște uh, responsabilități în acest sens. În cadrul uh, acordului de la Paris privind schimbările climatice există și alte uh, oportunități în legătură cu um, rolul pădurilor, apoi finanțarea pentru climat. Deci, sunt tot atâtea domenii în care se poate aborda uh, chestiunea schimbărilor climatice din perspectiva uh, biodiversității. Apoi, biodiversitatea și uh, deșeurile chimice și deșeurile în general înțelegem tot mai mult cum biodiversitatea este afectată de uh, deșeuri și uh, automat cum sănătatea noastră este afectată de aceste probleme. Biodiversitatea marină la ONU um, este pe care de a fi discutată pentru uh, un, crearea unui nou tratat. Aceste negocieri sunt extrem de uh, Uh, complicate, sunt o ocazie unică însă pentru a demonstra cât de important este oceanul uh, în ce privește uh, sănătatea noastră și a planetei, acum și în viitor. Statele membre sunt donatori internaționali și pot să ajute biodiversitatea și să o mențină în centrul atenției sunt tot atâtea procese multilaterale unde Uniunea Europeană, uh, dar și statele membre, fiecare în, păr- în parte, pot să fie actori uh, pentru a contracara pierderea de biodiversitate. Bineînțeles că există și alte uh, abordări bilaterale. Se poate face însă și ceva strategic pentru a combina abordările Mm, bilaterale cu cele multilaterale, atât la nivel internațional cât și la nivelul ONU, în special. Pe relațiile bilaterale avem două tipuri de recomandări. S-au făcut destule cercetări în ceea ce privește cercetarea, mă scuzați, comerțul și dezvoltarea durabilă în cadrul acordurilor uh, existente. Pe de o parte sunt uh, tratate care se angajează cumva să protejeze biodiversitatea, dar nu ca atare, nu în mod expres. Când vine vorba de implementarea acordurilor, se pot face mai multe pentru a fi atenți la aceste aspecte legate de biodiversitate și drepturile omului în țările terțe, creându-se un dialog important între părțile interesate pentru a maximiza posibilitățile de a acționa. Parlamentul European joacă un rol în revizuirea implementării acestor acorduri, finanțarea respectivă și, în general, în tot ce înseamnă procesul participativ care este uh, declanșat odată cu aceste uh, acorduri. Bineînțeles că se pot uh, negocia și alte sau noi acorduri bilaterale de comerț unde să se poată uh, facem mai mult uh, când vine vorba de biodiversitate, cu accent pe, uh, deci pe pescuit, pe păduri și așa mai departe, dar, de pildă, menționându-se și uh, soarta popoarelor indigene, care deseori sunt afectate de diverse uh, evoluții. Iarăși, un rol pentru Parlamentul European, care poate încă din amonte să atragă atenția asupra consecințelor privind drepturile omului când vine vorba de protecția sau nu a biodiversității. Tot așa, cu schimbările climatice sau cu schimburile și transferul de tehnologie sau cu ce înseamnă, tot ce înseamnă responsabilitatea corporată. Folosirea studiilor de impact, de durabilitate, este o ocazie de a promova diversitatea ca și drept al omului. Uh, și de a evalua în ce măsură am uh, acordat o atenție acestor aspecte în relațiile cu uh, țările partenere. Trebuie să se ofere cât mai multe garanții posibil pentru ca să nu existe impact negativ. În sfârșit, ultimul tip de recomandări se referă mai mult la acele inițiative unilaterale. În raport am vorbit despre uh, Uh, regulamentul uh, FLEGT, dar și cel legat de cherestea, uh, de asemenea menționând și noile acte legislative care pot fi menționate aici. În toate aceste instrumente există, pe de o parte, nevoia de a nu exista impact negativ asupra biodiversității și drepturilor omului, pe de altă parte să se facă mai multe pentru dialog, pentru o învățare reciprocă între țări, când vine vorba de o protecție adecvată a drepturilor omului, dar și a biodiversității. Poate e nevoie de clauze mai explicite care să arate importanța acestor tematici, dar și o participare uh, și implicare a uh, părților interesate și a instituțiilor implicate, apoi colaborarea cu agențiile ONU de specialitate care sunt implicate în aceste instrumente de drept și apoi finanțarea care poate să ajute țările terțe să ajungă la aceste obiective partajate uh, de promovare a biodiversității și dreptul omului. Cred că am încheiat deocamdată. Aștept, bineînțeles, uh, întrebările dumneavoastră și, în concluzie, pot să vă spun că nu s-au făcut multe cercetări independente în legătură în care modul în care Uh, situația actuală uh, uh, merită să fie studiată. Sunt multe studii care țin de științele politice, dar, pe de altă parte, există alte semnale cum că uh, Uh, situația se va schimba pentru că chiar dacă textele actuale nu conțin astfel de trimiteri expres, uh, există o astfel de tendință. Mulțumesc foarte mult! Îi dau cuvânt lui Izabela și apoi Ana. Merci beaucoup, madame, d'être venue et de nous avoir présenté. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Cred că suntem cu toți acum mult mai conștienți decât înainte referitor de la faptul că tot ceea ce trăiește pe această planetă, precum și fenomenele naturale, sunt lucruri extrem de legate unele de altele, intrinsec legate. Deci e bine să fim conștienți de asta. Așa că vă mulțumesc pentru prezentare încă o dată. Vroiam doar să subliniez un punct pe care eventual ați putea să le ilustrați cu exemple practice și să ne arătați cam ce anume poate fi făcut. Ce mă interesează pe mine ar fi relațiile dintre state. Dumneavoastră ați vorbit despre schimburile ce trebuie să fie făcute la nivel de cercetare științifică, la nivel de climă, de asemenea. Am impresia că anumite lucruri au fost deja făcute și probabil că ați putea să ne spuneți ce anume. Și Ați vorbit și despre relații bilaterale, multilaterale, dacă eventual ne-ați putea spune, după părerea dumneavoastră, ce anume funcționează mai bine. Și uh, am fi foarte interesați de acest lucru. Și am apreciat îndeoseb faptul că ați pus accentul pe punerea în aplicare. E adevărat că toate textele, indiferent care ar fi ele și care ar fi conținutul lor, până la urmă nu sunt decât promisiuni. Promisiuni pe care noi trebuie să ne asigurăm că le vom și realiza în fapt. Deci trebuie implementare. Deci dacă aveți ceva sfaturi în acest sens, ă, aș fi foarte interesantă. Probabil că nu o să reușesc să stau până la sfârșit, dar în orice caz vă mulțumesc deja pentru răspuns. Mulțumesc, Izabel. Ana. Um, thank you very much for this. Um... Mulțumesc pentru prezentarea acestui studiu uh, foarte cumprinzător și, după cum spuneați, de mare actualitate, pentru că toată lumea luptă împotriva modificărilor climatice, dar biodiversitatea încă nu este o temă integrată în acest discurs. Aș vrea să vă întreb uh, mai multe lucruri, de fapt. Mai întâi, Comisia uh, și-a publicat uh, documentul de orientare privind așa numitul Green Deal, acordul verde. În studiul nostru acest uh, Green Deal nu este menționat în mod explicit. Uh, de aceea, cum vedeți biodiversitatea ca drept uh, uman integrată în politica legată de acest New Green Deal? Pentru că evident că acest Green Deal va afecta și biodiversitatea. Vorbeați despre monitorizarea implementării Convenției Națiunilor Unite asupra biodiversității. Uh, avem deja în funcțiune metodologii de monitorizare a uh, implementării și respectării drepturilor omului. Cum pot fi uh, utilizate aceste instrumente așadar și pentru monitorizarea biodiversității? Și ce puteți spune despre impunerea în justiția dreptului uman numit biodiversitate. Cum ar putea fi acesta eh, impus prin eh, lege? Și apoi în ce privește finanțările externe. În ultimul slide spuneați că finanțările externe sunt uneori în defavoarea biodiversității. Puteți să dați așadar exemple de finanțări europene care au avut un impact negativ, negativ asupra biodiversității ca să știm și noi unde am putea să ne ameliorăm. Apoi o reflexie. Grupul Renew a comisionat un studiu pe acest subiect pe care încă nu l-am văzut, dar oricum dintr-un punct de vedere care pe mine nu mă fericește. Je viens d'arriver. Cum coment? Moi j'aurais euh, uh, Leopoldo, non? Uh, ok. Leopold, dorești să intervii? Nu? Aș avea și eu două întrebări pe care vreau să le formulez. V-ați referit la uh, substanțele chimice și strategia pe substanțe chimice în materie de drepturi ale omului și biodiversitate. Știți că noi avem legislații europene, cum ar fi, spre exemplu, legislația RICI în momentul de față, care deocamdată nu e corect aplicată. Avem un raport care demonstrează că aplicarea legislației nu este eficientă decât în măsura 30%, într-o rată de 30%. Și atunci, cum anume, instrumente precum ale dumneavoastră în materie de studii ar putea să facă legătura între neaplicarea unei astfel de legislații și respectarea biodiversității, pe de altă parte, știind în același timp că uh, partea chimică, subiectul chimic poate fi considerat un subiect uh, legat de drepturile omului, însă substanțele chimice pot fi transportate, nu rămân acolo unde sunt produse și sunt transportate acolo unde sunt consumate și evident că pot avea efecte departe de Uniunea Europeană asupra unor populații care sunt foarte îndepărtate de Uniunea Europeană și poate coincidența asupra drepturile omului. Aveți studii în acest sens? Și încă ceva. Am văzut în ultima vreme campanii importante în ceea ce privește dispariția anumitor specii, mai ales anumite mamifere. O singură specie a făcut obiectul unei uh, campanii importante. De fapt, e vorba despre albine. Însă acum constatăm că uh, dispar în mod grav multe insecte care sunt foarte afectate în materie de biodiversitate și atunci aș vrea să știu dacă aveți și studii concrete pe aceste subiecte și cum anume acest lucru poate afecta populațiile de insecte, pentru că de multe ori avem impresia că dispariția insectelor uh, nu afectează pe nimeni. Dar dacă înțelegem rolul insectelor în agricultură, mai ales în acele țări în care sunt foarte vulnerabile, țări, spre exemplu, în uh, jurul uh, Saharei, Sahelului, e bine, dispariția insectelor din acea agricultură face în așa fel încât acea agricultură devine total neproductivă. Aveți informații în acest sens. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc pentru aceste întrebări foarte interesante legat de relațiile interstatale și exemplele practice uh, care arată că biodiversitatea poate avea un impact, cred că cooperarea în combaterea, pentru, în combaterea modificărilor climatice este cel mai bun exemplu. Există și bune exemple, exemple de bune practici uh, în domeniul gestionării fondurilor forestiere, Există deja orientări internaționale uh, care ar putea fi folosite în abordarea această Red Plus uh, ca un regim uh, politic. UE a susținut elaborarea acestui orientări și cred că și în ce privește regimul uh, luptei împotriva modificării climei, uh, trebuie să colaborăm cu acele țări și entități care consideră că biodiversitatea și modific, lupta împotriva modificărilor climatice uh, chiar pot avea un impact sesizabil. În ce privește sănătatea și biodiversitatea marină, Uh, constatăm că există un consens din ce în ce mai mare în ce privește importanța biodiversității marine și de aceea și aici, uh, având în vedere importanța acestui ecosistem, uh, avem șansa de a integra biodiversitatea marină în sfera drepturilor omului. Eh, sigur că lupta împotriva modificărilor climatice poate fi un bun canal de finanțare a unor activități care vizează de fapt biodiversitatea. În ce privește povestile de succes în relații bilaterale, ehm, e important să vedem mai întâi eh, că în orice colaborare bilaterală nu este important să impunem punctul de vedere uh, Uh, al Uniunii Europene, ci mai întâi să vedem care sunt uh, normele existente în țările terțe să, terțe să ne implicăm în activități de consultare cu ONG-urile și cu organizațiile din sfera civilă și Uniunea Europeană trebuie să arată cum anumite inițiative pot fi integrate în procese și uh, în, în elemente de legislație care se constituie printr-un efort multilateral. Uh, putem învăța foarte mult din FLECT, uh, dar și din alte uh, inițiative, cum sunt cele din sfera oceanelor și biodiversității marine. Um, iar în ce privește Green Deal, n-am menționat Green Deal în raportul meu pentru că pentru mine Green Deal este un, o abordare oarecum izolaționistă a problemei mediului. Deci este cumva scoasă din context și nu este încă suficient de coerentă cu, cu sfera generală a luptei împotriva modificărilor climatice, care include, de fapt, biodiversitatea există abordări care încearcă să promoveze biodiversitatea și știm că UE a finalizat acum o strategie comunitară cu privire la biodiversitate, deci acum lucrurile sunt ceva mai clare, pentru că știm care este impactul biodiversității asupra altor domenii din sfera protecției mediului. Uh, însă toate aceste aspecte trebuie să țină cont și de respectarea drepturilor omului. Cu asta ajung la substanțele chimice. Știu că ONG-urile au solicitat uh, o mai clară uh, conștientizare a relației dintre biodiversitate și substanțe chimice utilizate în economie. Tocmai acest lucru reflectă și noua strategie a UE asupra biodiversității. Observ că însă există o implicații mai importante a, ale, ale biodiversității asupra drepturilor omului, chiar dacă acestea încă nu se arată în uh, relațiile bilaterale. Dar, uh, iar în ce privește substanțele chimice, poate că noua strategie asupra biodiversității va avea impact și asupra reglementărilor în materie de substanțe chimice. Iar în ce privește instrumentele de monitorizare, întrebarea este într-adevăr foarte importantă. Am menționat acest lucru într-adevăr și în uh, raportul meu. Monitorizarea ar fi importantă și uh, Uh, ar fi uh, de mare importanță dacă instrumentele de monitorizare actuale ar integra pas cu pas și elemente de biodiversitate în activitatea lor. Am observat că uh, la instituțiile internaționale privind drepturile omului, componenta de luptă împotriva modificărilor climatice a dobândit tot mai multă importanță. Poate că și biodiversitatea poate fi astfel integrată Există așadar orientări internaționale valabile care ar putea eh, contribui la eh, atingerea obiectivelor atât eh, în materie de drepturile omului cât și de biodiversitate. Deci există uh, instrumente specifice existente, ar putea fi create și altele care poate ar uh, exploata și mai mult sinergiile uh, potențiale dintre drepturile omului și uh, Um, biodiversitatea. Nu pot să vă dau exemple concrete în legătură cu impactul negativ al finanțărilor euro- europene asupra uh, biodiversității, dar știu uh, că există în schimb proiecte de de energii regenerabile, de parcuri solare și așa mai departe, unde anumite comunități locale ar fi reclamat uh, apariția unor efecte negative. Sigur că acolo unde acolo unde există încălcarea drepturilor omului și ale principiilor biodiversității, trebuie să fim mai atenți în special atunci când uh, în acele zone se desfășoară și activități uh, finanțate de Uniunea Europeană. Iar în ce privește speci- eh, pierderea speciilor, până acum protecția naturii a fost o materie de nișă. Am protejat uh, ursul panda sau am protejat animalele de care era îngrijorată comunitatea X într-un anumit moment, uh, Trebuie să știm însă că dispariția unor specii, animale sau vegetale, poate avea impact uh, durabil asupra întregului ecosistem uh, natural global. De pildă, pierderea unor specii de balene ar putea să genereze efecte durabile asupra sănătății umane, asupra calității apei și așa mai departe. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum nu știu dacă referitor la ultima intervenție ar mai fi eventual reacții. Eu aș avea o reacție totuși. Ați uh, citat legislația FLEGT spunând că e vorba de relații bilaterale cu anumite țări, dar știind foarte bine că punctul de plecare al acestei legislații este de fapt interdicția de a avea lemn ilegal care sosește pe teritoriul european. Deci e clar că e nevoie de o legislație obligatorie în așa fel încât cheresteaua neidentificată să fie de nevândut pe teritoriul european și uh, tocmai de aceea avem această legislație FLECT cu acorduri bilaterale și cu prevederi specifice pentru lemn, pentru cherestea. Ceea ce înseamnă că punctul de plecare era totuși o legislație care interzicea lemnul ilegal pe teritoriul Uniunii Europene și deci oferea țărilor partenere dorința de a lansa negocieri în așa fel încât să poată fructifica aceste posibilități. Acum se vorbește foarte mult de demersuri voluntare, pe bază voluntară, dar care de fapt nu dau roade. Când spuneți că, bun, există aceste demersuri voluntare, vă gândiți la faptul că o, un demers voluntar inițial lansat în cadrul FLECT a dat totuși până la urmă restul, un rezultat pozitiv și am obținut acea interdicție. De multe ori avem impresia că demersurile voluntare funcționează bine, dar studiile demonstrează că de fapt nu. Așa că aș vrea să știu până la urmă care este poziția dumneavoastră ca și cercetătoare pe subiect. Um, Ana, vreați să întrebați ceva? To my previous... Am și încă o scurtă întrebare. În această subcomisie am avut ideea de a redacta un raport din proprie inițiative asupra biodiversității și legătura acestei, acesteia cu drepturile omului. Acum, uh, vreau, noi vrem să intitulăm uh, raportul uh, efectul, impactul uh, modificărilor de climă asupra drepturilor omului. Credeți că este înțelept să redenumim raportul și să reorientăm acum în lumina celor spuse de dumneavoastră? Uh, FLEGD, într-adevăr, a pornit ca o inițiativă uh, voluntară um, care n-a fost inițial asumată foarte puternic și apoi a fost uh, relansată. Um, este diferență foarte mare între instrumentele uh, cu participare voluntară uh, și cele care se impun cu caracter obligatoriu. FLECT însă a generat până la urmă o voință politică importantă. Câtă vreme um, Uh, avem cu toții ceva de învățat și o inițiativă este cu uh, profit, cu câștig pentru toate părțile implicate și societatea civilă și țările partenere și așa mai departe vor susține această abordare. Și astfel, de fapt, s-a creat și presiunea de, acți- de a acționa a țărilor terțe. Deci există un oarecare risc politic la început, dar câte vreme uh, Eh, presiunea asupra, eh, în, în legătură cu accesul pe piață este echilibrată și ține cont de eh, o abordare de mediu veritabilă și de, de pozițiile părților implicate, totul este ok. Acum, sigur că toată lumea este atentă la nivel global asupra modificărilor de climei și cu privire la um, subiectul drepturilor omului. Și uh, cu siguranță că în cadrul uh, observațiilor privind și monitorizării modificărilor climei uh, și biodiversitatea își are locul său. Păstrarea biodiversității scăzând multe din riscurile legate de modificările de climă. Cu siguranță că există o relație cauzală între biodiversitate și substanțele chimice, între biodiversitate și dreptul la sănătate, între biodiversitate și drepturile copilului. Deci, unele dintre aceste relații fiind, sunt deja detaliate în raportul nostru și cred că a sosit a sosit timpul ca aceste elemente să și fie afirmate prin politici concrete. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru aceste precizări. În mod clar vom ține seama de observațiile dumneavoastră în munca pe care noi o vom face, dacă vom obține un acord, pentru că încă lucrurile nu sunt finalizate în ceea ce privește munca subcomisiei DROA pe schimbări climatice. Mulțumesc încă o dată pentru munca dumneavoastră și vom trece acum la punctul 5. Nu știu dacă domnul Euda Șaud e deja în sală, a sosit? Încă nu? Atunci vom face o scurtă pauză până la ora 16. Mulțumesc! On va commencer notre point. Vom începe acum punctul 5 de pe ordinea de zi, un schimb de opinii cu Euda Scholl, care este cofundator al uh, organizației Breaking the Silence. Să rupem tăcerea. Noi avem plăcerea în subcomisia noastră să vă rom bun venit, Euda. Este unul din primii fondatori ai acestei organizații, Breaking the Silence. Organizația dumneavoastră și dumneavoastră sunteți interlocutori periodici ai Parlamentului European de ani de zile, indiferent că e vorba de vizite uh, la Bruxelles sau atunci când Parlamentul Parlamentul merge în vizită oficială în Israel. Organizația dumneavoastră, de altfel, a fost uh, pusă pe lista pentru premiul Saharov acum câțiva ani de zile. Vreau să amintesc colegilor, dar cred că toată lumea cunoaște această organizație Breaking the Silence, adică să spargem tăcerea, care grupează foști soldați ai armatei israeliene și care au servit în teritoriile ocupate. Cu siguranță să ne spuneți mult mai multe uh, referitor la misiunea acestei organizații și mai ales uh, referitor la situația din momentul de față în această parte a lumii care este deosebit de complexă uh, și mai specific în materie de drepturi ale omului. Este important pentru Parlamentul nostru să poată să asculte toți interlocutorii pe teren care de multe ori lucrează în condiții dificile în materie de drepturi ale omului în această regiune. Încheie această prezentare făcând o observație existența unei astfel de organizații, precum Breaking the Silence, este ceva absolut benefic pentru democrație, pentru că menține o vigilanță continuă în materie de protecție a drepturilor omului. Știu că de multe ori a fost greu pentru organizația dumneavoastră să acționați în mod concret în Israel și în teritoriile ocupate și în acest sens, așteptăm din partea dumneavoastră să ne explicați care sunt dificultățile cu care vă confruntați, pentru că obiectivul nostru, de asemenea, este să apărăm pe apărătorii drepturilor omului, să apărăm acele organizații, acele persoane care, într-adevăr, sunt uh, angajate în această misiune a apărării drepturilor omului. Eu, da, vă rog, aveți cuvântul imediat, timp de 15 minute. Thank you very much for... Mulțumesc foarte mult pentru această invitație astăzi și pentru posibilitatea de a avea acest schimb de opinii cu dumneavoastră pe acest subiect deosebit de important. Mă numesc Yehuda Shewa, sunt 30, am 37 de ani, m-am născut în Ierusalem, am crescut în Ierusalem și am mers la școală în uh, Fâșia Gaza acolo unde acum sunt toate acele așezări. Deci iată de unde vin eu de fapt și de drept. Am terminat învățământul și m-am alăturat forțelor armate timp de trei ani de zile. Am fost uh, soldat și comandant în infanterie. M-am uh, înrolat pentru că am crezut că și generația mea a venit momentul să apere această țară și au fost momentele uh, cele mai fierbinți ale intifadei în momentul în care eu eram în armată. Când mi-am terminat pregătirea și am ajuns pe teritoriile ocupate, foarte rapid am înțeles că mult din tot ceea ce am făcut, de fapt, se referea la menținerea unei, uh, unor reguli militare foarte stricte în rândul populației și am început să apară tot felul de semne de întrebare și la sfârșitul uh, serviciului meu militar, în mod firesc, m-am alăturat aceste organizații. Unul din lucrurile pe care le face soldații în teritoriile ocupate este ca prezența noastră să fie simțită. Nu știu dacă noastră cunoașteți această frază, dar asta e ideea. Deci, în așa fel încât palestinienii să aibă impresia că vom fi peste tot, oricând, oricum și că întotdeauna suntem gata să, să intervenim. Așa încercăm să ne facem simțită prezența. Și asta se poate vedea în diferite feluri. În marile orașe palestiniene există trupe și felul în care facem acest lucru este că sunt patrule timp de 24 de ore pe zi. Și deci preiei o patrulă la ora 6 dimineața și mergi pe străzi în uh, partea veche a orașelor, Hebron, spre exemplu, și uh, vizitezi diferite case în funcție de informațiile pe care le primești. Sergentul, comandantul care, alege, pe, care conduce patrola, alege acele case, mergi în casele acelea, verifici locul, familiile, vă dați seama ce se poate întâmpla în momentul în care astfel de vizite domiciliare se fac la ora 3 noaptea. Uh, într-o țară democratică reală, nu există astfel de posibilitate ca forțele uh, de, de um, punere în aplicare a legii să intre în timpul nopții. Au nevoie de un mandat, mandat semnat de un judecător. Asta nu există în teritoriile ocupate și e absolut legal, în virtutea legii militare israeliene, să facă așa ceva. Îți alegi casa, trezești pe toată lumea, intri în ea, cauți, verifici, uh, oamenii ies, sunt dați afară din casă, sau au dezgomot. Uh, asta e pur și simplu felul în care acționează Uh, uh, armata. E un fel de dictatură, putem face ce vrem noi. Se termină verificarea, se merge înapoi în stradă, se continuă uh, patrularea pe o altă uh, stradă, se verifică o altă casă, din nou o luăm de la capăt, din nou se face gălăgie, se trece de la un loc la altul, 30 următoarea familie și așa mai departe. Și uite așa, ne facem întregul shift. Timp de 7, ore pe, 7 zile pe săptămână, 24 ore din 24. Și asta nu se oprește deloc. Iar ideea este foarte simplă, și anume ca fiecare palestinian să simtă cum îi suflăm în ceafă, să nu știe niciodată unde începe, când se termină, cum, cum se va derula. Și asta face parte face parte dintr-o deviză militară și anume să creezi ideea, impresia că ești urmărit, urmărit în permanență în rândul populației civile, pentru că uh, dacă vrei să-i poți menține pe oamenii aceștia sub control, fără ca uh, atunci trebuie să-i faci în așa fel încât să le fie teamă de, de, de tine. Și uh, teama aceasta trebuie să poată să sporească, însă fără victime. Deci încercăm să intimidăm populația palestiniană, să obligăm societatea palestiniană să se supună acestor, uh, acestor verificări și să nu se Uh, răzvrătească, să ne asigurăm că niciun fel de suveranitate palestiniană nu, se va, uh, nu va fi posibilă vreodată. Însă o, ocuparea nu este doar pe acest, în aceste teritorii, ci merge și mai departe. Asta a început acum câțiva ani de zile. Mai mulți membri ai cabinetului, ministrului de interne, au început să atace pe toți cei care pun sub semnul întrebării dreptul Israelului de a se afla în aceste teritorii, în aceste teritorii ocupate. Am fost acuzați că suntem spioni, că suntem trădători, dar pot să vă spun că una dintre cele mai importante organizații de apărare a drepturilor omului, după ce a vorbit în cadrul Consiliului de Securitate în uh, ONU, s-a sugerat să se facă Uh, ceea ce nu se poate întâmpla într-o adevărată democrație și anume să fie aruncați în închisoare. Așa s-a întâmplat. Și asta e vorba de societatea civilă. Societatea civilă devine o țintă. Apoi, Ministerul de Apărare într-o bună zi a sugerat că ar trebui să uh, fie, uh, să fim demolați cu un buldozer. Și um, dar aici nu e vorba doar de cuvinte, ci de vorbe ci avem o, o asociație care a fost în uh, Ierusalem închisă cu un ordin din partea autorităților. Fostul ministru pentru învățământ a reușit să obțină în Parlamentul israelian o lege intitulată Legea Tăcerii, adică se poate crea o listă neagră de indivizi și organizații care nu mai pot să participe în activități de predare în învățământ. Deci, Acum poliția spune cine care ce are dreptul uh, dintr-o perspectivă politică pentru a putea să fie angajat într-un minister. Ideea aceasta pe care am avut-o noi timp de decenii și anume că Israelul va fi în măsură să creeze o realitate statală cu două regimuri, un, o democrație care se respecte drepturile uh, democrației și un regim militar, uh, ne dăm seama că acum lucrurile încep să se agite și Asta se întâmplă chiar în fața noastră. Acum observăm că la nivel de politică se avansează, nu mai e vorba doar de ocupare, nu, ci vorbim pur și simplu de anexare. Acum se ceea ce în mod normal era temporar devine permanent și anexarea teritoriilor. Vă rog frumos să vă gândiți, nu e vorba doar să pui mâna pe anumite teritorii, prin forță, prin război, contravenind legislația internațională, ci pur și simplu teritorii, dar fără populații. Deci oamenii palestinieni să rămână fără niciun fel de drepturi politice și să formalizeze un astfel de regim va transforma, de fapt, Israelul într-un regim apartheid. Cu siguranță toată lumea ține la Israel și uh, nu-și dorește acest lucru, dar în acest context acel plan de pace Trump intervine și a, ă, a fost pus la punct. După părerea mea, planul acesta este o încercare de a da legitimitatea internațională acestor procese pe care vi le-am descris. Să încercăm să instaurăm un control permanent al israelilor asupra palestinilor, fără niciun fel de drepturi, suveranitate sau drept la autodeterminare să preluăm anumite fragmente de teritorii și să ni le însușim, să le conectăm prin diferite uh, șosele în care să putem instaura puncte de control și, în fond, să spargem consensul internațional din rezoluțiile Națiunilor Unite în ceea ce privește controlul permanent al israelilor uh, asupra palestinienilor și să numim asta frumos pace, ceea ce înrăutățește și mai mult situația. Vă rog să nu vă faceți, uh, să, să, să nu aveți îndoieli. Sunt un sionist. Da, eu cred în dreptul Israelului de a fi un stat dar refuz să accept ca singura cale prin care s-ar putea permite sau noi ca și uh, evrei să avem dreptul la suveranitate este strivind pe vecinii noștri care să rămână fără niciun fel de drepturi. Ca să ai o astfel de politică, să ai o astfel de viziune, asta de fapt pune sub amenințare legitimitatea chiar și a statului israelian. Trump Și planul acesta, tocmai de aceea cred eu că trebuie să fie respinse. Singura cale de ieșire din acest impas este ca ambele părți să încearcă să găsească, să găsească un acord în mod demn. Ori planul Trump nu oferă această posibilitate. Când mergem pe străzi, în fâșia Gaza și ca și soldat, când mergeam, când verificam casele în toiul nopții, uh, ca să vedem cine se află în acele case. Din punct de vedere politic, mă întrebam și, de fapt, ocuparea noastră, ce scop avea? Exact, acesta este scopul din planul, uh, planului Trump. Nu obținerea păcii, ci obținerea pur și simplu a predării de, din partea palestinienilor. Și în mod clar, palestinienii au respins acest plan Trump. Pentru că nu e o rețetă pentru pace, ci o rețetă pentru conflict permanent și pentru violență. Tocmai de aceea vă implor uh, Spuneți, vă rog, nu, un nu puternic față de acest plan. Noi, ca și israelieni, ca și palestinieni, merităm un viitor mai bun și nu viitorul pe care Trump îl are uh, în vedere pentru noi. Și eu am speranța că veți face tot ceea ce vă stă în putință ca să vă asigurați că planul acesta Trump nu devine o nouă bază de negociere, lucru care ar însemna că vom avea conflict permanent. Ori planul acesta trebuie să fie complet respins. Și drepturile și demnitatea ar trebui să fie acordate atât israelienilor cât și palestinienilor în același fel. Mulțumesc! Yehuda, uh, I give the floor to the... Mulțumesc foarte mult, Yehuda. Dau cuvântul acum membrilor. Domnul Van Dalen mai întâi, vă rog. Domnul Van Dalen, vă rog, după care Thierry. Mulțumesc, doamna președinte. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Acum, nu știu cine a invitat pe acest domn, însă, în orice caz, eu nu am primit această invitație și neprimind-o n-am răspuns la ea, pentru că ce vedem noi aici este de fapt chiar una din lacunele Parlamentului European. În fond, e vorba de o lipsă de prezentare a informațiilor. De multe ori în Parlament sunt unii care iau, asumă niște poziții din puncte de vedere predeterminate, fără să putem avea discuții sau să aducem anumite nuanțe. Domnul acesta, bun, ne-a povestit experiența sa uh, și Timp de 3 minute 50 ne-a prezentat planul de pace al uh, um, președintelui Trump, l-a criticat. E clar că dânsul are o viziune unilaterală, însă sincer, nu, e, nu există drept la replică. Nimeni nu a putut să vă contrazică față de ceea ce ați afirmat. Poate că cineva ar putea să ne spună ce face Hamasul în teritoriile ocupate și în Gaza. Hamasul atacă pe toți cei care încearcă să exprime un punct de vedere diferit. Și nu v-am auzit pe dumneavoastră prezentând asta și mi se pare regretabil, doamna președinte, acest lucru. În mod normal trebuie să avem o prezentare uh, Uh, cu diferite puncte de vedere, uh, ori aici nu auzim decât o singură versiune. În Israel, democrația funcționează și noastră tocmai puteți să aveți astfel de uh, uh, afirmații, puteți să faceți astfel de discursuri. Dacă ați merge în Pakistan, în Iran sau mai știu în altă parte sau în Arabia Saudită și anume mă refer la aceste țări, Uh, pentru că sunt țări din Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite, e bine, dacă ați avea astfel de discursuri într-una dintre aceste țări, uh, nu cred că ați, uh, v-ați descurca foarte bine. De aceea, mi se pare că um, ar trebui acum să avem așa o prezentare și pentru și contra, așa că aș vrea să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc foarte mult. Înainte să vă pun întrebările, aș vrea să fac totuși un scurt comentariu uh, pe cele spuse de colegul meu, Adinaori. Eu cred că aici nu suntem în Comisia pentru Afaceri Externe, ci în Comisia, sub comisia pentru Drepturile Omului. Și e clar că invităm pe oameni care apără drepturile omului și avem o definiție foarte clară ce înseamnă drepturile omului. Un apărător al drepturilor omului e o persoană care nu utilizează violența, care apără drepturile omului și fără a, Uh, a încălca drepturile altora. Și din ceea ce a spus și aud, eu ă, asta desprind din ceea ce a spus, că este un apărător al drepturilor omului. Pe viitor, dacă doriți, putem invita și alți apărători care să, ai drepturilor omului care să prezinte o viziune diferită. Însă, în orice caz, vă, prezi, vă, vă mulțumesc pentru munca pe care o faceți și pentru prezența dumneavoastră astăzi. Acum, unul din motivele pentru care m-am bucurat foarte mult că sunteți alături de noi astăzi. Eu cred că vocile care vor pacea și există astfel de voci în Israel, deocamdată sunt oarecum uh, reduse la tăcere. Presiunea e din ce în ce mai mare și poate nimeni nu știe până la urmă uh, de care parte a conflictului te situezi atunci când vrei să găsești o soluție pașnică și neviolentă. De aceea e foarte important ca și Uniunea Europeană să continue să sprijine și poate chiar să sporească sprijinul pentru toate organizațiile care luptă pentru o rezolvare pașnică în această regiune. Întrebarea mea este următoarea. Așa, dintr-o perspectivă mai internațională, organizația noastră vorbește despre abuzurile drepturilor omului din partea soldaților, a militarilor, cei care se află în armată. Știm că situația aceasta deja, uh, mai ales când vine vorba de avertizori de integritate, știm că e una foarte grea Aș vrea să știu în ce măsură organizația dumneavoastră face o legătură și cu alte organizații sau alte persoane care lucrează ca și avertizori de integritate în cadrul armatei. Și o a doua întrebare, care se referă un pic și la dimensiunea de afaceri externe. Dumneavoastră ați uh, criticat planul Trump. Și am înțeles mare parte din criticile acestea. Cu toate acestea, și noi am avut o dezbatere săptămâna trecută în plen despre planul Trump și unul din argumentele prezentate era acela că, bun, poți să critici planul Trump, dar Uniunea Europeană nu are unul mai bun. Atunci, din perspectiva dumneavoastră, care ar fi trăsăturile unui plan mai bun care să poată să salveze situația? Mulțumesc! Merci. Exine. Mulțumesc. Doamna Ilțur, mulțumesc foarte mult. În primul rând, bun venit uh, invitatului nostru. Ne întâlnim din nou, cred că ne-am văzut deja în luna august. Mai mulți uh, deputați de la multe partide și grupuri uh, am vizitat atunci Israela și, Israelul și teritoriile palestiniene și ne-am întâlnit cel puțin la Ierusalim Nu știu dacă n-ați dat deja răspuns la întrebarea mea, am venit mai târziu, dar înainte de a pune întrebarea, vreau să spun ceva în legătură cu acest plan al lui Trump care a fost evocat aici, numai ce. Mulți uh, cred în soluția celor două state, două democrații uh, care conviețuiesc și așa mai departe. Pentru cei care cred în soluția cu două state, Planul lui Trump a fost o veste tristă pentru ambele părți, pentru că e vorba de o viziune absolut uh, unilaterală a situației. Peste câteva săptămâni vom avea alegeri în Israel. Vreau să vă întreb care este părerea dumneavoastră în legătură cu aceste alegeri și oare vom uh, putea să asistăm la apariția acelei faimoase luminițe de la capătul tunelului? Se poate oare e, să asistăm la o soluție, poate chiar mai bună decât vechea soluție privind cele două state? Mulțumesc! Maria, o să vorbesc în limba spaniolă. Eu vreau să spun că apreciez munca dumneavoastră și mărturia pe care ați depus-o și domnul colegul Van Dalen și-a exprimat punctul său de vedere. Firește, cu toții înțelegem aici că punctul dumneavoastră de vedere nu este unul care acopere toate celelalte, dar vă mulțumesc pentru ce ne-ați povestit despre organizația dumneavoastră. A fost foarte clar ce ne-ați spus. Ați vorbit despre situațiile în care uh, palestinienii uh, sau nu ne-ați vorbit despre toată violența palestiniană, deci n-am văzut decât, bineînțeles, doar o parte uh, a, a acestei uh, povești. Există riscul ca să alunecăm spre extreme în, și să politizăm totul prea mult. Poziția Israelului este cea a unei democrații putem să apreciem așa ceva sau putem uh, să fim de partea palestinienilor, tot așa într-un mod cât se poate de nenuanțat. Deci uh, să fim apărătorii poziției palestiniene sus și tare. Dar în această dezbatere lipsesc totuși nuanțele. Și printre acestea se găsește și acea dorință de a vedea unde se întâlnesc cumva aceste uh, extreme. Nu știm ce se va petrece, cum va evolua situație. Cu toate astea, trebuie ca uh, ideea cu cele două state să continue să fie promovată. Poate că deja este obsoletă, pentru că deja nu am obținut nimic cu ea, uh, dar dacă este să continuăm să promovăm această ambiție, această viziune, mm, deci nu trebuie să o renunțăm la ea. Cu siguranță nu planul lui Trump ne va ajuta să facem asta. Cu siguranță planul lui Trump nu va fi, uh, nu ne va aduce pacea. În ce privește recunoașterea internațională a Palestinei, uh, Uh, de către alte state, uh, probabil că nu se va ajunge la această situație. Vreau să vă pun o întrebare. Vreau să vă întreb ce credeți dumneavoastră despre această situație. Excusez-moi, merci. Salima. Mulțumesc, uh, bună ziua și bun venit la Parlamentul nostru. În numele grupului nostru pot să vă spun că sunt mândră de faptul că am uh, propus ca organizația dumneavoastră să uh, primească premiul uh, Saharov. Dumneavoastră, ca și ONG, încurajați integritatea. În ce privește planul lui Trump, nu mai adaug nimic. Um, probabil veți răspunde la aceste întrebări, dar am o altă întrebare. Puteți să ne spuneți dumneavoastră uh, cu ce provocări vă, confirma, vă confruntați uh, în viața de zi cu zi? Cât de mult vă sprijină populația israeliană, respectiv palestiniană, în aceste demersuri și cum să alimentăm uh, pe partizanii păcii uh, în interior, dar și în exterior? Și de asemenea, mă gândesc că mai sunt și alți rezerviști uh, off-duty, uh, care ei de această dată sunt adevărați uh, purători de cuvânt ai uh, Israelului, uh, a guvernului israelian și care vă atacă în mod sistematic. Care este părerea dumneavoastră despre acest gen de organizații care vă critică? Mulțumesc, spune doamna președinte, și acum din partea mea câteva întrebări. În primul rând, am observat și s-a vorbit mult despre drepturile omului și despre uh, rolul pe care îl joacă ONG-urile israeliane, israeliene care promovează drepturile omului și vorbesc despre acestea atât în Israel cât și în teritoriile ocupate. Să nu uităm pe acei arabi israelieni. Astăzi, aceste ONG-uri critică guvernul și politica sa ONG-uri care sunt din ce în ce mai puțin uh, audibile. Ați vorbit despre BCLM, deci Breaking the Silence, care um, sunt pe o anumită uh, listă. Nu cumva despre asta este vorba, de faptul că ONG-urile astăzi sunt tot mai strânse cu ușa și nu se mai pot exprima atunci când emit critici la adresa guvernelor, guvernului. Mm. <clears throat> Apoi, eh, din teritoriile palestiniene ne parvin o serie de semnale și de informații. ONG-urile de acolo ne spun și ele că uh, au un spațiu de expresie și de manevră tot mai reduse, de asta dată impactate de autoritățile palestiniene. Și, în aceste condiții, autoritatea palestiniană are deci această tendință de a uh, pune Uh, botniță ONG-urilor de acolo, palestiniene. Vreau să vă întreb dacă există pe undeva o platformă a ONG-urilor, fie israeliene, fie uh, palestiniene, care arată că se luptă împreună împotriva acestor tendințe și pentru a se putea exprima. În orice caz, noi la subcomisia DROA suntem uh, partizani uh, ai uh, expres, exprimării tuturor punctelor de vedere, de aceea nu sunt de acord cu domnul Van Dalen, care ne spune că sistematic trebuie să dăm cuvântul altora. Noi am avut diverse dezbateri în care am invitat diverse personalități critice la adresa guvernelor în anumite țări și tot așa, spre deosebire de PPE, noi asta dorim să facem, să promovăm uh, mesajul celor care se angajează sistematic pentru drepturile omului, că e vorba de palestinieni, că e vorba de israelieni. Despre asta este vorba astăzi. Ambele părți, ONG-urile respective, uh, își văd spațiul de expresie uh, redus din partea autorităților lor respective. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult! sper să pot să acopăr toată gama de întrebări uh, adresate mie. În primul rând, la întrebarea referitoare la această tendință de reducere a libertății de expresie. Um, am vorbit despre Bethlehem și Breaking the Silence. Răspunsul meu aici ar fi că da, în ultimii 4-5 ani am văzut că autoritățile guvernamentale sunt tot mai naționaliste și chiar flirtează cu ideea anexării altor teritorii și cu siguranță oricine le critică și critică ocupația în aceste și noile așezări uh, este victimă apoi a uh, acțiunilor lor e foarte clar că anumite uh, organizații uh, sunt cele care în numele guvernului orchestrează o serie de campanii împotriva ONG-urilor critice. Uh, la asta asistăm și cât privește provocările în viața de zi cu zi, de care m-ați întrebat, pot să vă spun că numai în ultimele zile am un coleg uh, numit Ido, care ani de zile s-a ocupat de educație la noi în Israel. E vorba de conferințe, de cursuri, de uh, a permite oamenilor uh, să meargă la fața locului, să vadă ce se întâmplă în teritoriile ocupate. Mii de oameni participă la astfel de cursuri și de vizite uh, anual. Această persoană este, printre altele, și un uh, și profesor, acum uh, se pune întrebarea, într-o campanie adresată împotriva lui, um, că nu ar trebui să poată să mai profeseze uh, pentru că uh, are aceste activități. El este profesor la o școală și activitatea lui ca profesor este direct vizată în aceste campanii orchestrate împotriva, lor, împotriva sa, cu fotografii și așa mai departe. Apoi, Într-adevăr, și partenerii palestinieni sunt foarte sub presiune, nu numai din partea autorităților israeliene, dar și din partea propriilor lor um, autorități din Palestina, autorității palestiniene, dar nu sunt expert în acest subiect. Nu urmăresc așa de, de aproape acest subiect și de ce nu? Ar fi bine să vină aici la dumneavoastră un apărător palestinian al drepturilor omului care să vă spună cu ce se confruntă el în viața de zi cu zi și din partea autorității de ocupație militară israeliană, dar și din partea autorității palestiniene și cu siguranță nu trebuie trecută cu vederea o, o astfel de mărturie. Și iarăși, cred că aici Uniunea Europeană poate și are capacitatea de a interveni. Apoi, sunt complet de, complet de acord cu faptul că unul dintre lucrurile care mă deranjează cel mai profund este că atunci când vorbim despre autoritatea palestiniană uh, și despre Palestina și Israel, se formează imediat uh, două tabere, israelienii și palestinienii, dar nu cred că așa se împar cele două tabere. Sunt pur și simplu oameni care sunt pentru violență și teroare și alții cărora acestea le repugnă. Așa trebuie văzute lucrurile și vă rog frumos, lasez un, apel să nu fiți de partea celor care doresc să se perpetueze această ocupație militară și acest regim israelian bazat pe uh, anexări teritoriale. Dacă cred cumva că recunoașterea statului, statului palestinian va ajuta cu ceva situația, cu siguranță. Dacă există două state și cred că se trebuie să se recunoască statul uh, palestinian, așa cum uh, se recunoaște și Israelul ca stat, se recunoască și Palestina. Faptul că Israelul depune veto la ONU mi se pare inacceptabil. Ce se va întâmpla pe teren dacă situația într-adevăr se va schimba acolo? Uh, după o astfel de recunoaștere, asta este o altă poveste. Vedem că odată cu planul Trump mai apare un fenomen. Netanyahu, guvernul său și altele înaintea lui au avut o premiză uh, care nu a mers pe ideea recunoașterii celor două state. Și ideea era mereu să recunoască is- Israelul plus un stat uh, sau ceva palestinian, dar nu cu un statut de stat ca atare, cu un statut diminuat sau ceva ca autoritate locală. Mi-aduc aminte de un uh, șef de cabinet al lui uh, Netanyahu, care a publicat o tribună după ce a fost într-un ziar, după ce a fost ales um, Trump și s-a întâlnit cu Netanyahu. Nu mi-am exact ce se spunea acolo, nu pot să dau citat direct, dar spune așa. În întâlnirea de ieri, Netanyahu și Trump nu au avocat soluția celor două state. Nu știu dacă asta este soluția pentru un conflict atât de lung, istoric, dar palestinienii merită un stat din uh, mod a priori. Și uh, dacă așa stau lucrurile, atunci nu se, negocia, nu se poate negocia nimic. Deci așa funcționează, de fapt. Asta este ADN-ul guvernului israelian. Ei nu sunt pentru un uh, stat, soluția cu două state. Ei doresc pur și simplu să controleze palestinienii și numai astfel văd ei uh, situația. Iată de ce cred că recunoașterea este o necesitate absolută. Trebuie, bineînțeles, să se facă în uh, spiritul obligațiilor și tratatelor internaționale din 67 încoace și acea linie verde. Și Iată de ce și acțiunea UE este importantă. În ultimii 50 de ani am văzut că se tot uh, încearcă ștergerea acelei linii verzi și menținerea sub control total al teritoriilor uh, palestiniene. Dumneavoastră ce trebuie să faceți în Uniunea Europeană? Pur și simplu este să repictați în verde această faimoasă linie verde care pare să fie tot timpul pusă în discuție de eh, israelieni. Asta trebuie să faceți, să reiterați importanța acelei linii verzi, acelor teritorii hotărâte în 67. Nu, nu e vorba de programul politic al Hamasului, nu despre asta e vorba. E vorba pur și simplu de a consacra soluția bistatală. Și să vă asigurați că dumneavoastră, Europa, nu contribuiți la politica de așezări și de anexări, anexări dusă de statul israelian și care duce la diminuarea demnității uh, acestor populații, așa cum se petrece ea de 50 de ani încoace. Deci cam așa ar putea să se petreacă lucrurile și așa se poate întâmpla. What else can be done vis-a-vis -vis the Trump plan? Ce se mai poate face cu acest plan al lui Trump? Pentru mine, el pur și simplu este soluție de tip uh, referendum în uh, dreptul internațional care pune sub semnul întrebării sistemul uh, multilateral uh, Uh, tot ce înseamnă ONU, um, soluția bistatală cu um, Ierusalim ca uh, capitala celor două state și așa mai departe. Practic, Trump încearcă să reinventeze totul. Și ce se poate face în cadrul acestei strategii de tip referend este să te duci la acest tip de vot și să votezi nu. Avem drept internațional, avem rezoluții ale uh, Consiliului de Securitate, pe acestea trebuie să mergem. Și apoi Europa mai poate să mai facă un lucru și anume să se asigure că dialoghează cu alte forțe din lume și ca și ele să răspundă nu la acest referendum convocat de Trump. Iar politica americană nu trebuie să orienteze această viziune a lui Trump și să o bată în cuie. Iată cam ce s-ar putea face, cel puțin pentru un început. Consider că în acest moment situația este una care uh, trebuie să dea un răspuns pe șleau în legătură cu cât de mult credem în sistemul de drept internațional uh, și cât de mult credem în soluția bistatală și cred că răspunsul este evident că da, aceste sisteme trebuie menținute și că, bineînțeles, ocupația trebuie să se eh, termine. Noi nu suntem conectați la alte organizații de acest tip, de tip avertizori din lume, dar whistleblower, dar dacă mă gândesc la atacurile la care se dedă guvernul uh, israelian prin anumite uh, ONG-uri afiliate sale, e bine, observ că ei încearcă să țintească nu organizația ca tare, ci și anumiți membri ai noștri. Am avut un caz uh, prin care un procuror uh, statal uh, ne-a cerut uh, sub jurământ să dezvăluim identitatea unor soldați um, care să depună mărturie și așa mai departe, bineînțeles că cei vizați de astfel de inițiative uh, se sperie și nu mai pot să mai uh, participe la acest uh, proces de dezvăluire. Cred că am cam acoperit majoritatea întrebărilor adresate. Mulțumesc foarte mult! Cred că mai avem timp pentru a doua rundă de întrebări, dacă doriți. Domnul Beck? Sau... Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Șaul, este adevărat că organizația dumneavoastră este populată din ce în ce mai mult și de și este susținută de tot mai mulți generali sau fost generali și actual sau fost membri ai serviciilor de securitate și de informații. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alte întrebări, dacă mai sunt? Nu văd să fie cazul. Domnule Shaul, aveți în cuvântul. So, I, I, I think one of the most um, one of the most encouraging things that unul dintre uh, lucrurile cele mai încurajatoare în ultimii ani pentru noi ca organizație a fost tocmai această campanie de denigrare a guvernului orientată împotriva noastră. Uh, și vreau să detaliez puțin, dacă oricum mi-a rămas puțin timp, ca să înțelegeți dumneavoastră magnitudinea acestui fenomen. fenomen. Deci legiuitorul a încercat să ne oprească, au fost uh, lansate atacuri cibernetice, atacuri de violente uh, fizic, uh, campanii de dezinformare, s <clears throat> a utilizat serviciul, sistemul juridic împotriva noastră, multe altele. Vă dau câteva exemple și după aceea voi răspunde la întrebare, pentru că mi se pare foarte potrivită ultima întrebare venită în decembrie 2015, ianuarie 2016, um, am fost uh, prezenți uh, trei săptămâni în, parlamentul, uh, în Parlament, noi cei cu Breaking the Silence. Netanyahu ne-a atacat de trei ori în sesiunea plenară a Parlamentului. Ministrul Educației a dat o directivă pentru toate școlile să nu ne poată primi, ceea ce nu este prerogativul său. Ministerul Apă- Ministrul Apărării a arătat că armata nu are voie să ne eh, invite la niciun eveniment al său. Eh, Comisia de Educație a Parlamentului și Comisia de Afaceri Juridice din Parlament s-au întrunit eh, pentru a discuta amenințarea din partea organizațiilor de, pentru drepturile omului la adresa statului Israel. Au fost niște petiții în Knesset pentru a ne interzice ca organizații. S-au făcut uh, propuneri și din partea partidului Likud um, și anume să ne scoată din, uh, din lista rezerviștilor armatei uh, pe motiv că am fi slujitori unor regimuri străine și am fi trădători. Deci asta doar trei săptămâni și doar activități parlamentare. Um, există o galerie comunitară din Ierusalim care a fost închisă pentru faptul că ne-a găzduit pur și simplu. Vorbesc așadar despre evenimente reale. Am fost uh, invitați într-un muzeu uh, mic dintr-un orășel din nordul Israelului. Ministrul Culturii ulterior a amenințat uh, municipalitatea că taie toate fondurile pentru acest pentru tot acest muzeu oamenii totuși care ne-au invitat au insistat că vreau să organizeze această, această audiere, această întâlnire. Au venit 330 de oameni. Iată, crește sprijinul pentru activitatea noastră. Am fost invitați, da, într-un alt caz, să susținem uh, o prelegere publică într-o suburbie a Tel Avivului. Da? uh, au fost amenințat eh, primarul acestei suburbii cu tăierea fondurilor. Uh, primarul ne-a apărat, a apărat uh, decizia Consiliului Local și uh, ca rezultat Loteria Națională controlată de partidul Likud a, a afirmat noi, Loteria Națională, am susținut autoritatea publică locală din, uh, din orașul dumneavoastră și uh, ridicarea căminului cultural, de aceea nu, nu aveți voie să, uh, să organizați niciun fel de manifestări politice care nu sunt în ton cu regimul. Într-un kibuț în Israelul din Nord am fost invitați la cineva acasă pentru a, a a ține o prelegere. Au fost câțiva reclamanți privați, persoane fizice, dar ziua următoare am fost martorii unor titluri în ziare în care au fost uh, publicate numele uh, noastre. Da? Iată uh, cum am fost răsplătiți pentru faptul că am fost invitați de cineva care și-a pierdut fii în, în, în armată și care vrea să audă și o altă părere decât cea armatei. Vorbesc așadar despre o uh, uh, realitate uh, clară. Birourile noastre sunt păzite de servicii de securitate pentru că au, pentru că au fost atacate. O, o, o persoană a fost reținută de poliția israeliană pentru că a cărat uh, combustibil și l-a depus în fața clădirii noastre pentru a da foc uh, instituției noastre. Deci nu sunt vorbe, nu sunt uh, bârfe. Acum, cât despre elementul de încurajare, vedem tot mai mulți oameni, de fapt mai mulți oameni decât oricând, că ne susțin și că înțeleg tot mai mulți cetățeni israelieni că este uh, Uh, că aici este vorba de mult mai mult despre, decât despre doar niște de, destine individuale. E vorba de viitorul acestei uh, țări, despre viitorul Israelului, a societății israeliene. În ce privește acel ordin de închidere a galeriei de artă din uh, Israel, din, Tel, din Ierusalim, ca urmare a acestui ordin, doi uh, agenți ai serviciilor de informații și un fost judecător din uh, uh, uh, curtea marțială, din sistemul judiciar militar, fostul comandant al poliției din Israelul de Nord, au organizat alături de alți demni, foști demnitari Uh, un eveniment de, dedicat uh, organizației noastre și intitulat The Gatekeepers to Breaking the Cycles. Deci uh, există un sprijin din ce în ce mai mare pentru ceea ce reprezentăm. Și în zona serviciilor de informații, oamenii încep să înțeleagă încotro se îndreaptă lucrurile și încotro dorește acest guvern să ducă Israelul și oamenii se tem. Așadar, există această preocupare. Un alt lucru încurajator pentru noi este creșterea masivă a donațiilor din partea israelienilor care susțin prin banii pe care îi dează activitatea organizației noastre. Deci, iată, oamenii încep să, să devină părtași, să-și exprime opinia în mod public prin aceste gesturi, ceea ce ne bucură. Și sper foarte mult că și în acest forum, Parlamentul European, veți găsi curajul de a rezista presiunilor care se exercitează asupra dumneavoastră. Este foarte clar că războiul de legitimare a ocupației permanente a Palestinei nu are loc doar în teritoriile ocupate sau în Israel, ci evident și aici în Europa. Da? Cu acuzările, acuzațiile aduse de ministrii uh, israelieni care reclamă organizațiile uh, de uh, protecție a drepturilor omului care amenința securitatea uh, Israelului. În plus, uh, uh, multiplele uh, semnalări de antisemitism uh, care uh, cu siguranță că ne vor ne vor uh, dăuna foarte mult în lupta noastră de acasă împotriva adevăratului de antisemitism. Deci antisemitismul este mult prea serios pentru a fi instrumentalizat în acest război uh, mediatic. Din păcate, observăm că tot mai mulți membri ai guvernului meu, țării mele, uh, tocmai cu asta se ocupă. Și asta ne îngrijorează foarte mult, ne, ne înfricoșează. Mai vreți să adăugați ceva? Ok, bun, atunci uh, reluați și după aceea dăm cuvântul Serviciului de Acțiune Externă. O scurtă observație relativ la ceea ce a fost spus. Sunt convinsă că sunt ONG-uri uh, palestiniene și am încredere în doamna președinte că va găsi măcar una care merge în aceeași direcție ca și dumneavoastră, care refuză violența. Și îmi puneam întrebarea, eventual dumneavoastră ați fi gata să conlucrați cu acest tip de ONG-uri și eventual poate Europa ar avea un rol de îndeplinit, permițându-vă să aveți astfel de contacte în așa fel încât împreună să spuneți uh, că vreți uh, să refuzați violența, că vreți o soluție cu două state, cu o capitală uh, comună și mă gândesc că asta ar putea fi adăugat pe lista acelor, acelor lucruri pe care le poate face Europa. I, I would just say that as, as breaking the după cum am spus, uh, una din activitățile noastre principale este cea de advocacy și cea educa- educațională. Organizăm dezbateri publice în școli, în universități, în spații publice din Israel, dar organizăm și tururi ghidate. Deci turul ghidat al uh, uh, Cisjordaniei, al diferitelor um, colonii, da? Deci și cu asta uh, nu pot decât să reiterez invitația noastră generică de a vă alătura unui astfel tur ghidat, astfel de tur ghidat dată ce veți uh, vizita Israelul. Deci când mergem în uh, Hebron, în dealurile, vizităm dealurile din sudul Hebronului, când vizităm zonele de impact ale coloniilor și vedem care este rezultatul acestor activități de colonizare, vedem care este impactul asupra comunităților palestiniene care uh, are tocmai puțin și restrâns spațiu de a trăi. Uh, când mergem la Ramala uh, întâlnim activiștii palestinieni și familiile lor, pentru că este important pentru noi ca aceia care vin în teren să audă și cealaltă parte, să dea ascultare nu doar uh, Uh, guvernului uh, israelian și uh, opiniei reprezentate de acesta, ci să vadă cu ochi, proprii ochi și să trăiască pe propria piele experiența unei întâlniri cu oameni adevărați în, în zonele ocupate. Este important pentru noi și mai ales în munca noastră cu tinerii israelieni deci, în, uh, pentru, când vor lucrăm cu liceenii, cu cei care urmează să fie recrutați pentru armată, de multe ori, aceste tururi sunt o prima ocazie în viață de a se întâlni cu palestinieni, de a purta o discuție cu ei, de a, de a avea un veritabil schimb de opinii de la unul la unul. Mulțumesc! Dăm acum cuvântul Serviciului de Acțiune Externă. Mulțumesc, doamnă președinte și stimați uh, membri ai Parlamentului. Nu trebuie să vă reamintesc cât de uh, important este respectul pentru drepturile omului, pentru uh, dreptul la liberă asociere și întrunire. Tocmai m-am întors, întors ieri seară din Israel și Palestina după o săptămână întreagă de, de întâlniri cu diferite persoane, cu diferite părți implicate. Avem întâlniri anuale cu uh, Uh, ambele părți, um, um, deci uh, și cu israelienii și cu palestinienii. Și pot să vă confirm uh, ceea ce ați abordat și dumneavoastră aici, că este că, din păcate, sfera civilă este tot mai restrânsă atât în societatea israeliană cât și în societatea palestiniană și acest lucru ne îngrijorează, pentru că ne îngrijorează posibilitatea ca societatea civilă, ONG-urile de uh, apărarea drepturilor omului să fie, uh, să fie reduse la TCS. Domnul Șaul a descris foarte bine mecanismele și instrumentele utilizate de partea guvernamentală pentru a restrânge activitatea uh, Breaking the Silence și altor organizații. Acest lucru ne-a fost confirmat și nouă. Aceste neajunsuri uh, însă există și pe partea um, palestiniană nu vreau să mă refer la Hamas și la ce uh, face uh, această organizată în, uh, organizație în Gaza, nu vreau să mă refer la, neapărat la islamul, jihadul palestinian, trebuie să ascultăm întotdeauna ambele părți. În schimburile noastre politice pe care le avem cu ambele părți, încercăm să subliniem tot mai mult cât de important este ca apărătorii drepturilor omului, societatea civilă din ambele tabere să poată participa la procesul de uh, constituire a păcii. Este important să ajungem cândva la un acord de pace dăinuitor, pentru că uh, dacă planul actual despre care vorbim se materializează, el nu poate să fie uh, dăinuitor decât dacă este acceptat de toată populația. Poți să faci cel mai strălucent plan dacă uh, societatea civilă nu-l acceptă, nu va funcționa. Și cine e societatea civilă? Păi suntem noi. Sunt uh, cetățenii ambelor țări și aceștia trebuie să accepte planul propus. Așadar, ce am făcut în ultimii ani și ce încercăm și acum să facem este să consolidăm uh, de ambele părți uh, societatea civilă. Comisia Europeană are programe de uh, sprijin sub egida mai multor programe europeană, Inițiativa Europeană pentru Drepturile Omului, mai există și ENI, um, și discutăm cu ambele părți despre posibilitatea creșterii fondurilor pentru astfel de activități un ONG ca și Breaking the Silence uh, cu activitățile sale este uh, de maximă importanță pentru noi, alături evident de toate celelalte organizații care trebuie să păstreze deschise toate canalele de comunicație. Uh, o ultimă remarcă. Multe din ONG-urile cu care am avut contact, mai ales de partea palestiniană, ne-au spus așa Vreți să discutăm cu organizațiile de societate civilă dintr-o țară care ne-a luat nouă pământul, ne-a ucis mamele, tații? Cum ar trebui să ne imaginăm acest dialog? De ce fac această observație? Pentru că este dificil să, ne este tot mai greu să um, Uh, organizăm programe comune cu ONG-urile și instituțiile guvernamentale de ambele părți, pentru că există o, o atitudine refuz reciproc de fiecare parte. Uh, deci, uh, în rezumant, cred că este foarte important ca și dumneavoastră, stimați parlamentari, să susțineți activității, activitatea de consolidare a implicare sferei civile în ambele, din ambele tabere. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi foarte mult, um, domnule Iuda, pentru prezența dumneavoastră și vă asigur că la următoarele noastre vizite vom organiza și, și vom participa și la tururi ghidate cu dumneavoastră. questions qui s'installent. Um, I will ask everybody to take... V-aș ruga pe toți să luați loc. O să începem cel de-al șaselea punct de pe ordinea de zi. Dacă toată lumea se așează, o să fie mai simplu. Bun, după cum știți, cel de-al șaselea punct de pe ordinea de zi Cred că după amiaza aceasta a fost o după amiază extrem de interesantă pentru toate subiectele abordate. E vorba acum de respectarea minorităților, a credințelor și a religiilor și acest lucru face o trecere iscusită de la punctul uh, precedent pe care tocmai l-am abordat. Ultimele studii demografice și geografice demonstrează că există schimbări rapide care afectează culturile, apartenența religioasă sau filozofică la nivel mondial și în interiorul multor state, chiar și în Europa. Observăm de asemenea o creștere a diversității religioase, apariția unor noi forme de spiritualitate și extinderea unor mișcări carismatice – și, mai mult decât atât, din păcate se adaugă și o sporire a curentelor fundamentaliste și extremiste din punct de vedere politic și religios. Am să aștept încă puțin, spune doamna președinte în engleză. În acest context, trebuie să apărăm mai mult decât oricând libertatea de a gândi, libertatea de conștiință, dar și cea religioasă. Acest drept reprezintă o piatră de temelie a societăților noastre democratice și a spiritului civic bazat pe principii care refuză orice formă de discriminare. O mare majoritate a populației mondiale se uh, confruntă cu violări sau încălcări ale restricționări ale acestui drept și persoane ne, care nu sunt credincioase se confruntă cu situații de ostilitate socială de aceea, Uniunea Europeană trebuie să-și continue eforturile pentru a proteja exercitarea acestui drept în mod imparțial, fără a favoriza vreo credință sau alta, atât în interiorul cât și la în exteriorul frontierelor sale. Mă bucur de faptul că această audiere ne permite să examinăm libertatea de gândire, de uh, credință și religioasă uh, în lume, uh, pentru a înțelege uh, ce învățăminte se pot desprinde în mod practic. Fără să aștept prea mult, am să vă prezint pe invitații noștri, cărora mulțumesc pentru prezența. Mai întâi, doctorul Erin Wilson, profesor și vicedecan la Universitatea din Groningen în țările de jos, director pentru studiile din Facultatea de Teologie și Studii Religioase, domnul Muhammad Nuruddin Lemu, director de cercetare și de informare la Institutul Dawa, în Nigeria, în care de ani de zile dezvoltă activități de cooperare și dialog interreligios uh, în țara sa și doamna Marcela Zimanski, care este șefa Biroului European și din partea uh, uh, Asociației Ajutor pentru Biserica în Pericol și este redactor în șef la ziarul Libertatea Religioasă în Lume. Și am să dau cuvântul mai întâi doamnei doctor Erin Wilson. Aveți la dispoziție 10 minute, vă rog.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 Bună ziua, doamna președinte, stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru invitația adresată să venim astăzi. Dreptul la libertatea religioasă sau de credință este un drept uh, universal, nu este mai mult sau mai puțin important decât alte drepturi omenești. Sunt foarte multe provocări care există în jurul promovării și protecției acestui drept, care uh, diminuie eforturile noastre pentru a face față intoleranței, mai ales când e vorba de contexte politice și culturale diferite. Am să pun accentul astăzi astăzi pe trei uh, provocări pentru a înțelege exact cuvintele religie și drepturi. Aceste prezentări se desprind dintr-o cercetare recentă pe acest subiect și pe un proiect al meu și al echipei mele pe care l-am făcut cu o organizație în Cirebon, Indonezia și în Guhojarat, în India. Primul subiect se referă la felul în care religia sau credința trebuie să fie definite și înțelege. Două puncte de vedere există la nivel de practicieni și la nivel universitar. Mai întâi că religia poate fi identificată în mod clar și definită și poate că nu e posibil să ai o definiție aplicabilă universal pe religie, pentru că nu o știi decât atunci când o vezi. Dar e că avem un fel de simț comun a ceea ce înseamnă o religie care se sprijină pe trecutul său politic, istoric și cultural, ceva care poate este un pic uh, lăsat deoparte. Este deosebit de dificil să ajungi la o definiție universal valabilă pentru religie care să critique dreptul la credința și religie. Religia se spune, este un concept fluid, relativ modern, un produs al uh, iluminării, este ceva uh, și poate apărea la un moment precis din punct de vedere cultural și istoric și reprezintă um, secole de gândire care pot să ne, pre, să ne permită să facem o distinție față de alte activități omenești. Ambiguitatea despre cum poate fi definită religia sau credința este acută în cazul populațiilor minoritare. La nivel legislativ, permite guvernelor să hotărască faptul că anumite credințe, rituale sau practici comunitare nu sunt religii și deci acestea nu sunt protejate de dreptul uh, de credință și religie. Într-un astfel de context, ministerele deci, uh, guvernele utilizează drept, acest drepturi ca și posibilitate de a proteja aceste comunități, dar de multe ori se face mai mult rău decât bine. Dacă se pune accentul pe identitatea religioasă a anumitor comunități, asta poate avea consecințe care ar putea duce la mai multă discriminare, nu mai puțină. De multe ori, așa cum a arătat cercetarea noastră în Gujarat, nu dreptul la religie a fost încălcat, ci dreptul la nediscriminare și anumite servicii au fost refuzate sau îngrădite din cauza acestei apartenențe la o comunitate religioasă. Saba Mahmud și Elizabeth Sachman Hurd au scris uh, foarte mult pe acest subiect în ceea ce privește copții în Egipt și alevicii în Turcia. Punctul de vedere principal este că în cazul discriminărilor, îngrădirii sau abuzării anumitor drepturi pe baza unei identități religioase, promovarea dreptului la religie sau credință nu poate fi uh, drumul cel mai potrivit pentru a proteja drepturile minorităților. O a doua provocare o reprezintă limbajul drepturilor și faptul că se contestă legitimitatea drepturilor um, um, umane drept norme universale, având în vedere anumite trăsături specifice istoric și cultural, uh, definite ca fiind vestice. De multe ori se pune întrebarea dacă drepturile omului sunt doar un produs al vestului sau o fuziune de influențe din diferite uh, tradiții filozofice, culturale, etice de-a lungul timpului și a geografiei faptul că nu se poate ajunge la o, un punct de vedere comun este utilizat ca o justificare pentru a respinge implementarea anumitor drepturi în anumite țări. De multe ori e vorba de drepturi pentru femei, pentru fetițe, drepturi pentru perso- persoanele LGBT, dreptul la libertate de exprimare, precum și dreptul la credință și religie. De aceea este important să subliniem că uh, Uh, acest drept de multe ori este considerat drept opunându-se drepturilor femeilor sau al LGBT. Dar acest lucru nu ține seama de realități pe teren. Femeile și populația LGBT au dreptul și ele să aibă credințe religioase și filozofice și deci au dreptul la uh, religie și credință. Deci trebuie să vedem felul în care acestea sunt aplicate atunci când apar tensiuni. Aceste dezbateri au un impact asupra practicii și a politicilor și încearcă să-i convingă pe oameni într-un fel sau altul, dar asta până la urmă e un exercițiu care nu are sens, pentru că într-un fel nici nu are importanța felul în care poți dovedi originea drepturilor omului, că drept un produs vestic sau un produs uh, a încrucișării mai multor culturi. Nu! Uh, punctele de vedere divergente există din cauza unor motive ideologice și politice. O abordare mai pragmatică ar fi să fim conștienți de diferitele perspective de-a lungul diferit straturilor de, în politică și în societate, în diferite culturi și diferite contexte. Pentru multe organizații ale societății civile în țări cum ar fi Egipt, Indonezia, India și Uganda, doar pentru a numi câteva dintre ele, drepturile omului sunt un instrument indispensabil în promovarea și protejarea libertății, demnității individuale și a egalității. Pentru alți actori, conceptul de drepturi ale omului poate fi perceput ca o influență a unor puteri străine. Cu toate acestea, valorile inerente cuprinse în aceste drepturi uh, au rezonanță, indiferent de concepte și limbaj. De aceea este important să răspundem acestor perspective diferite, să evităm generalizări, să punem accentul pe specificitățile contextelor și să fim atenți la acele perspective atunci când facem cercetare, desemnăm politici, desemnăm proiecte și le implementăm. O a treia provocare se referă la tensiunea între drepturile individuale și colective care le afectează pe toate, nu doar dreptul la religie. În acest context, însă, acest drept este exagerbat prin concurența uh, față de definiția uh, uh felului în care înțelegem uh, religia. În Europa și în America de Nord, uh, credința, religia sunt uh, înțelese drept dreptul individului de a alege să creadă sau nu, să creadă în anumite principii sau practici dar e o abordare mai degrabă cerebrală uh, această concepție. Dar asta nu este întotdeauna co- coerentă cu înțelegerea și practica religiei în alte zone decât cele desemnate drept vestice. În anumite comunități, în India, Indonezia, spre exemplu, religia este înțeleasă ca și o identitate colectivă. Faptul că aparții unui anumit, anumit grup și asta se poate baza pe cultură, pe uh, familie, pe naștere, pe felul în care ai fost educat și uh, Uh, în astfel de contexte, indivizii pot avea diferite religii, diferite afilieri religioase, în sensul că pot fi, din punct de vedere cultural, uh, um, um, aparținând unei anumite categorii, dar pot fi atei sau pot fi creștini. Și asta, evident, ne complică, înțelegere, ne complică felul în care înțelegem Uh, aceste drepturi. Un alt element important sunt diferențele între limbajul european și american față de acest drept. În SUA, de multe ori, e vorba de libertate religioasă sau libertate uh, în timp ce încă în Canada sau în țările europene se vorbește despre libertatea la religie sau libertatea de credință. Um, câțiva actori la nivel global au uh, subliniat libertatea religioasă drept un drept fundamental și s-au îndepărtat oarecum de ideea unei libertăți religioase și au adoptat conceptul mai degrabă european. Aceste distinții sunt mai puțin importante la nivel politic, în conversații politice. Dacă se folosește libertate religioasă sau dreptul la credință, conotația este aceeași pentru acești actori. De asemenea, este foarte important că există o dorință de a promova aceste inițiative um, pentru a preîntâmpina extremismul violent, pentru a-l contracara și de multe ori uh, dreptul la credință este utilizat drept un antidot față de conflict și extremism violent. Uh, Peter Mandeville și Melissa Nozel au subliniat că aceste de drept are, posibil, are potențialul de a interzice anumite tipuri de credințe și practici și deci restricționează însuși dreptul la credință. În multe contexte uh, islamice, uh, aceste inițiative au fost promovate cu un context vestic. Prezența unor astfel de duble standarde în ceea ce privește restricționarea anumitor drepturi de credință în anumite țări europene, spre exemplu posibilitatea de a purta un văl, comparativ cu eforturile de a promova astfel de asemenea drepturi în alte contexte, pare să pune probleme, dar asta nu înseamnă totuși că acești actori sunt ostili față de valorile legate de respectarea diversității. De fapt, limbajul dreptului la religie și credință și conotațiile aferente duc la suspiciunea aceasta față de eforturile de a promova acest drept. A, de fapt, a fost cazul și în Cirebon și în Gujarat. ONG-urile locale au uh, acționat de translatori uh, pentru aceste drepturi și au utilizat uh, limbaj local, um, înțelepciune locală pentru a putea construi acest punte de respect reciproc între diferite comunități. Accentul lor s-a pus nu neapărat pe diferența între religii sau comunități, ci față de accent de um, aceleași îngrijorări și aceleași provocări. Faptul că s-au adus la oaltă oameni care ar, putu, ar fi putut să se bizuie unii pe alții, tocmai pentru că aveau ceva în comun și înțelegeau în același timp și diferențele dintre ei, ne-a permis să construim încredere și să depășim teama și suspiciunea. Punctul cheie este că există diferite conotații în funcție de audiența cu care te confrunți, în funcție de locul în care te găsești. Dar scopul uh, mai global este egalitatea, demnitatea pentru toate ființele omenești. Și asta trebuie să fie filtrat prin contextul politic, cultural și de mediu, economic și în funcție și de actorii specifici implicați. Asta nu înseamnă totuși că aceste angajamente față de dreptul la religie nu sunt prezente în aceste contexte. Valori legate de acest drept sunt articulate doar în moduri diferite, cum ar fi respectul pentru diversitate, diferență, să locuim cu toții la oaltă în mod armonios, respect, egalitate și demnitate pentru toate ființele omenești. București. Mi s-a spus în trecut de anumite persoane care lucrau la nivel diplomatic că felul în care definești religia și înțele, înțele, conotațiile sale sunt ceva care până la urmă e important doar pentru profesori, dar nu e important pentru cei care fac politici. Dar, totuși, în momentul în care vrem să promovăm uh, dreptul la religie și credință, până la urmă, factorii decidenți la nivel politic sunt și ei uh, implicați, doar în definirea a ceea ce înseamnă religia, indiferent că își dau seama sau nu. Și această chestiune a definirii ce înseamnă religia este una crucială și va fi în continuare foarte importantă pentru factorii decidenți. Pentru că dacă ne dorim să luptăm împotriva intoleranței, a demnității a și în favoarea securității anumitor populații minoritare, tocmai asta Asta trebuie să facem. Mulțumesc. Now the floor to Muhammad uh, Nuruddin. Dau cuvântul lui Muhammad Nuruddin. Aveți și dumneavoastră 10 minute, vă rog. Good afternoon and, uh... Bună ziua! Vă mulțumesc pentru această ocazie pe care mi-o oferiți. O să discut despre strategiile posibile pentru a folosi dialogul interconfesional pentru a sprijini libertatea de religie și credință și pentru a promova societăți mai inclusive. O să încep cu o declarație a unui uh, jurist și uh, gânditor din uh, Evul Mediu. Prietenii sunt de mai multe feluri. Unii sunt buni ca mâncarea, ai nevoie de ei tot timpul. Alții sunt uh, prieteni, sunt ca medicamentele. N-ai nevoie de ei mereu, dar când totuși dai de greu, ai nevoie de ei. Un alt grup de prieteni sunt cei care sunt ca niște boli. Ei te slăbesc, te fac mai puțin productiv. Iar al patrulea grup sunt ca și o travă, te ucid. Când vine vorba de relațiile și legăturile din comunitățile noastre, de interiorul, deci comunităților și modul în care acolo se vede dialogul interreligios și cum se vede libertatea de cult, observăm că există în fiecare comunitate membrii care sunt gata să creeze punți. Consideră că este ceva bun și se bazează pe propria credință pentru a face asta. Alții cred că dacă este în avantajul nostru, o facem. Dacă nu, nu. Deci numai dacă e pentru binele nostru. Alții vor putea tolera această situație, dar mai bine nu, pe când alții consideră că astfel de punți create le subminează identitatea. Deci nu e vorba de a spune că unei comunități îi place sau nu ceva, ci este mult mai nuanțat decât asta. În mod tradițional, dialogul interconfesional a dus la crearea de punți și la pace. Când sunt probleme, acestea au fost uh, rezolvate în mod pașnic și lucrurile s-au organizat ca atare. De pildă, comunitățile din Nigeria, în principal creștinii și musulmanii, au conviețuit în acest fel. Însă, astăzi situația, atmosfera s-a schimbat. Uh, situația este mai uh, complet, complex, extrema dreaptă, cu diferitele sale mesaje, uh, naționalismul extrem, fanatismul religios, cu toate sunt fenomene în creștere și se, uh, și se potențează în mod reciproc aceste extreme. Vrem să știm în acest context și să aflăm modul în care dialogul interreligios, confesional, poate să ducă la libertatea de culte. Și atunci când dorim să rezolvăm această situație, observăm că apar noi elemente și noi actori. Din păcate, în multe societăți, cum este și Nigeria, nu s-a creat mai mult decât o simplă punte, ehm, deci simbolică, Uh, care permite liderilor să nu se războiască între ei. Dar la firul ierbii nu stau așa lucrurile. Pentru că dacă vorbim despre Boko Haram, pot să vină 100 de profesori să discute uh, tot așa diverse nuanțe ale islamului, însă oamenii de pe teren, uh, de la firul ierbii, nu ascultă nimic și cu atât mai puțin pe cei pe care chipurile îi reprezintă pe plan internațional. După cum am spus, anumite reguli care din pricina globalizării și a migrației și a mișcărilor de populație uh, sunt uh, lucruri care fac că undeva ești în majoritate și te duci în altă parte, ești o minoritate. Dacă dori, dorești reciprocitate și vrei ca minoritatea, sa, minoritatea ta să fie respectată undeva, trebuie să dai și tu minorităților de la tine de acasă mai multă libertate. Deci este, bineînțeles, regula uh, de aur a reciprocității. Ce ție îți place, nu-ți place, altuia nu-i face. Și, bineînțeles, respectarea libertății de religie sau confesională nu poate să aducă decât beneficii. Dialogul interreligios de obicei începe printr-o dorință de a aduce armonie și apoi se preocupă de diverse aspecte sociale și de plângeri care pot să apară în comunități. Deseori nu se merge dincolo de asta, pentru că libertatea religioasă um, poate fi înțeleasă numai dacă înțelegem în interiorul comunităților ce fel de spațiu de libertate se creează. Asta pentru a obține mai multe rezultate și mai multă înțelegere, ar trebui întâi să discutăm despre dialogul intrareligios. Însă, dialogul interreligios și pentru cei care sunt preocupați de drepturile celorlalți și de religia celorlalți, necesită o, o altă, um, un alt tip de punte mult mai solidă. În primul rând, o punte care, și un pod care trebuie să fie semnificative pentru comunitate. Nu ceva îndepărtat ca imagine, ci trebuie să fie o, un pon, o punte uh, sau un pod construite într-o comunitate care se fracturează. Liderii religioși au propriile lor idei și uh, stereotipuri legate de modul în care funcționează propria lor comunitate. Atunci când se creează un pod de acesta autentic, atunci se și văd adevăratele probleme liderii religioși care sunt mai educați, care au făcut chiar și cursuri uh, de gestionare a conflictelor și uh, a litigilor, aceștia trebuie să transfere către ceilalți membri simplei comunității aceste cunoștințe. Pentru că e bine să ai lideri uh, formați, dar nu ei sunt cei care rezolvă chestiunile arzătoare care apar pe teren. Vedem că sunt tot felul de lideri religioși care merg la diverse cursuri și formări, dar nu sunt ei cei care rezolvă problemele comunităților uh, lor. Și trebuie să se știe foarte clar despre ce dialog uh, interconfesional vorbim, pentru că uneori sunt așteptări prea mari și după aia dezamăgirea este mare. Unii cred că dialogul acesta interconfesional este ca un antibiotic universal care rezolvă totul, dar, de fapt, religia în sine n-are decât puțin de a face cu tot acest uh, proces. Pentru ca acest dialog să funcționeze, trebuie ca uh, fiecare uh, capăt al podului să fie solid ancorat. Nu poți să începi construcția unui pod dacă nu ai cele două capete de pod Uh, strâns um, uh, ancorată deci, uh, în teren. Iar cei care sunt implicați în acest dialog, cele două capete de punte, trebuie să fie văzuți ca reprezentanți legitime ai comunităților. În caz contrar, această punte, acest pod, nu aparține comunității. Am văzut mulți lideri religioși care vroiau să meargă repede, dar aflându-se pe niște uh, fundații cât se poate de uh, nesigure. Atunci când construiești un pod, nu începi într-o parte și speri că continui și să ajungi în partea cealaltă. Nu, începi construcția de pe ambele maluri. Și asta este și în funcție de încredere. Cu cât mai mare încrederea, cu atâta uh, podul respectiv poate să susțină simbolic o greutate mai mare. Pentru cei care construiesc sau doresc să sprijine aceste eforturi de construcție de punți pentru donatori, uh, ei trebuie să se asigure că comunitățile își însușesc aceste demersuri. Chiar dacă tu construiești un uh, pod, trebuie să te uh, asiguri că comunitatea își însusește aceste demersuri și va proteja podul respectiv și să nu fie ceva ca în legenda lui uh, meșterului Manole. Trebuie ca aceste eforturi să fie susținute pentru ca uh, nu, peste noapte să nu fie unii care să dărâme, dărâme ceea ce s-a construit peste zi. În ce privește identificarea uh, problemelor existente? Hai să iau cazul pe care îl cunosc cel mai bine. Nigeria este o țară mare cu o enormă diversitate. Ca și metaforă, metaforă, uh, Nigeria are foarte multe gropi în drumurile sale. Astfel de gropi se găsesc peste tot, în toate țările. Parcă n-am văzut încă la Bruxelles, dar ele arată la fel și uh, fac aceleași pagube vehiculelor, dar dacă arată la fel și produc aceleași uh, pagube, nu înseamnă că ele vin din aceleași, aceleași cauze. Uh, o, o groapă poate să fie din cauza căldurii extreme care face să se topesc asfaltul, poate să fie din cauza uh, calității proaste a materialelor, poate să fie din cauza camioanelor supraîncărcate, etc. Și așa mai departe. Deci când discutăm aceste subiecte de dialog interreligios, este important să acționăm și să gândim local. E bine să ne gândim și la alte părți ale lumii sau să ne orientăm, uh, să ne inspirăm din ele, dar uh, nimic nu se face în lipsa conștientizării de către comunitate a propriilor sale probleme. Dacă vrei să mergi repede uh, în lumea rurală, se știe că dacă vrei să mergi departe sau rapid, mergi singur, dacă vrei să mergi departe, trebuie să mergi însoțit de alții. Am văzut asta și la uh, Darfur, Darfur și am văzut că unii s-au precipitat către soluția uh, respectivă. Uh, știm bine astăzi că ea este mai mult decât uh, imperfectă. Cu siguranță trebuie să identificăm în mod cât se poate de onest rolul religiei în aceste demersuri, că e vorba de dialog interreligios sau când e vorba de alte plângeri care pot să apară în cadrul unei comunități. Atunci când se identifică o chestiune care ține de religie, într-adevăr, să nu uitați că reforma religioasă nu poate fi impusă de către un agent din exterior. Nu poate să vină un necatolic să ceară Bisericii Catolice să se schimbe. Nu poate un nemulsuman să vină să ceară islamului să se schimbe. E vorba de o reformă care automat are loc din interior, cu agenții din interior. De aceea trebuie să uh, înțelegi cu cine discuți, cu cine împărtășești informații. Poate că e vorba de uh, gen, mutilarea măscula, uh, genitale, fie că e vorba de alte lucruri, de blasfemie, de orice alt subiect complicat. Majoritatea liderilor religioși stă așa un pic ca niște steaguri în vânt sunt uh, fulfuie pe catarg, dar nu sunt ei cei care determină direcția vântului. Și mulți nici nu-și dau seama, nu se opresc ca să vadă din ce parte bate vântul. Foarte puțini lideri sunt capabili să influențeze direcția din care bate vântul și au suficiente contacte cu oamenii obișnuiți pentru a putea să influențeze modul în care evoluează comunitățile lor. În acest sens, este important să poți să uh, identifici pe acei gardieni sau paznici ai uh, religiei respective. Religia tot evoluează, influențată de cultură, de multe alte lucruri în uh, mediul islam, islamului, al musulmanului, apar acești mufti, care sunt experți, nu sunt doar uh, um, academicieni sau uh, profesori, sunt uh, gânditori și mediatori interni care sunt respectați uh, de cei care cercetează islamul, dar care sunt și cunoscuți de oameni. Așadar, dacă vrei să schimbi ceva, trebuie să uh, atragi de partea ta pe acest gen de gânditori și de practicieni și ca ei să-și însușească aceste demersuri și să nu se considere că altcineva trebuie să vină să schimbe ție situația. Nu, ci să te gândești că e nevoie de o astfel de schimbare pentru că ea este benefică sau pentru că status quo pur și simplu nu este unul bun. În momentul în care ai identificat acest grup și el își înșusește aceste lucruri. Ei pot să vadă care vor fi uh, cumva reprezentanții, mesagerii mai carismatici. Și atunci uh, începe lucrul, lumea, uh, lucrul, încep lucrurile să se schimbe. Și atunci liderii pot să preia acest gen de mesaje și să înțeleagă cam cum stă treaba, de unde bate vântul și vor putea într-adevăr să rezolve problemele. Poliomelita unii au considerat că vaccinul uh, este doar o metodă ascunsă de a steriliza populația. Uh, teoria conspirație, dar momentul în care gânditorii, oamenii înțelepți, au început să studieze subiectul și să se consulte cu oamenii formați și educați uh, și au înțeles situația, au transmis mesajul bun pe teren și așa mai departe. Și atunci, în acel moment, liderii politici religioși au putut să Uh, propun această reformă și ea să fie acceptată, îmbrățișată de oameni. Uh, mă opresc aici și vreau să vă spun că e nevoie de prudență când vine vorba de uh, modificarea pozițiilor religioase și dacă nu ai de partea ta pe acei apărători ai gândirii religioase. Mulțumesc! Dăm cuvântul uh, Marcelei Jimaschi, are 10 minute. Thank you very much. I am very grateful for these 10 minutes to address... Mulțumesc pentru aceste 10 minute pe care mi le-ați acordat. În 2003, ca lobbyist, am fost solicitată de un client să uh, intervin într-un lanț de abuz. Um, uh, era vorba de un caz de încălcare a drepturilor indigene a comunităților uh, rurale din Mexic. Era după revolta zapatistă. Între altele, populația indigenă a creat o frontieră internă în care uh, a instituit controle la o frontieră care totuși nu era frontiera în temeiul Constituției mexicane. Femeia Maria, despre care al cărui uh, caz vorbesc, că vrea să devină jurnalistă și ceea ce însă contravenea comunității. Da? Deci, practic, uh, bătrânii comunității um, au stabilit uh, Uh, niște reguli care au privat-o pe această femeie de drepturile ei uh, uh, fundamentale. Nici nu avea drept de vot, nu putea să se exprime. Nici eu, nici alte persoane din Mexic n-am putut, n-am putut să o apărăm. Deci această limitare a libertății în numele libertății m-a tulburat foarte mult. O femeie care a vrut să fie liberă, care a vrut să-și urmeze conștiința și care se considera egală cu femeile din satul vecin, dintr-o dată a aflat că nu este în această poziție. Contradicția acestor, acestei situații m-a impresionat foarte mult. Femeia respectivă n-a mai putut să decidă liber cum a vrut să-și trăiască viața, n-a putut să-și mai influențeze destinul acest drept fundamental este consacrat în uh, articolul 18 al Cartei uh, uh, Națiunilor Unite privind drepturile omului. Este vorba de libertatea de conștiință. Deci, Maria, femeia respectivă, avea dreptul să caute adevărul, să caute un sens nou pentru situația sa. Maria este însă doar un exemplu este un exemplu care însă este perpetuat pe scară largă și azi, chiar cu noile tehnologii, se încearcă eliminarea libertăților fundamentale, cum ar fi libertatea de conștiință. Gândiți-vă de pildă la inteligența artificială, la 500 de milioane de camere de luat vederi care urmăresc fiecare cetățean chinez uh, cu, la, la pas, practic o uh, Aid to the Church in Need este o uh, fundație pontificală care analizează prin propriile uh, sale forțe și cu parteneri locali stadiul implementării articolului 18 care este necesar practic pentru a se putea desfășura serviciul divin în toate zonele de criză și de război toate ființele umane trebuie să beneficieze de aceeași demnitate, pentru că în ochii lui Dumnezeu suntem cu toții la fel și egali. Așa zice biserica noastră, dar așa este acceptat și în plan internațional. Church in War Zones este practic acum martor ocular la modul în care trăiesc sau mor oamenii în zonele de război. Libertatea de religie este o frontieră la care, și un front de luptă la care se ajunge foarte târziu. Avem un raport de circa 880 de pagini pe care îl publicăm odată la 2 ani. Eu sunt redactorul șef al acestui raport, care este în același timp uh, singurul studiu uh, permanent uh, asupra articolului 18 redactat în afara Statelor Unite conține date despre 196 eh, de țări, este eh, publicată în aproape 100 de limbi și este accesibil liber pe internet. Următoarea noastră ediție urmează să fie publicată pe 17 octombrie 2020 și eu să știți că deja sufer din această pricină pentru că am început deja munca pe marginea acestui raport. Acest raport nu este făcut nici de un guver- instituție guvernamentală și nu este făcut nici pentru uzul guvernanților, ci pentru uzul general al persoanelor implicate în formularea diferitelor politici care au atingere, aduc atingerea articolului 18. Am exemplificat uh, acest caz al Mariei pentru că Eh, trebuie să arătăm că trebuie să fim vigilenți și trebuie să combatem orice încercare de libertate, limitare a libertății de conștiință. Toate drepturile omului și toate limitările acestora încep cu pași mici. Da? Deci e ca un acoperiș de, pe care mai pică câte o țiglă și până când tot acoperișul eh, zboară și oamenii sunt neprotejați. Ei întotdeauna încearcă să ne limiteze, spunem. Dar cine sunt ei? Păi nici ISIS, ISIS nu a ajuns în Mosul dintr-o zi, de pe o zi pe alta. Da? Uh, dar uh, știam din perioada de războiului, din perioada de reconstrucție a Irakului după război, uh, toată lumea din acel oraș, uh, Mosul, uh, știa că vor exista niște persecutori care se vor instala în vidul de putere lăsat. Da? Acești uh, persecutori există peste tot și sunt, au capacități sporite de a intimida po- po- populațiile. Evident că ei nu vor veni aici unde legurile sunt foarte clare. Libertatea de religie cum o numim noi azi, are trei dimensiuni pe care nu trebuie să le uităm. Dreptul de a avea sau nu avea o religie, dreptul de a schimba apartenența religioasă și dreptul de a trăi după regulile religiei în sfera privată, dar și într-o colectivitate. Declarația Națiunilor Unite este despre drepturi individuale, dar această declarație vizează Uh, deci, uh, drepturile unui individ și nu drepturile unui grup, unei comunități. Când vorbim despre apărarea religiilor și nu despre apărarea indivizilor, riscăm să condamnăm pe unii în detrimentul altora. Da? Și facem ca și grupul care a, i-a, i-a ruinat viața Mariei. Este practic un act de opresiune. Da? Deci monopolul utilizării forței nu poate să devină abuz de forță. Da? Ă, doar o pagină ca să vedeți din... Ă, este vorba de o, o pagină a raportului disponibil ă, în format electronic pe internet. Este o, este un citat foarte bun cel pe care îl vedeți. Un val al indiferenței a căzut în fața comunităților religioase vulnerabile și de aceea și în consecință este și ignorat de uh, Occidentul care este insensibil și ignorant în materie religioasă. Sunt aici pentru a vă reaminti că există milioane de oameni care sunt uh, uh, practic uh, um, constrânși să schimbe credința, religia sau care, care nu își pot exercita liber religia și credința. Noi sperăm că, că acest lucru însă nu se va extinde și prea mai mult ca fenomen. Pe această hartă va, va vreau, pe această hartă vreau să vă demonstrez puțin cum a evoluat ISIS. Țările marcate cu negru arată acele țări în care din septembrie 2019 partenerii de proiect ai organizației noastre au văzut drapelurile negre ale ISIS. Deci, vorbim de toate aceste țări în care ISIS comite aceleași atrocități, tot mai mult, ca și cele din Siria și Irak de la început. 24 de grupuri um, ISIS sau Al-Qaeda au, uh, au comis peste 10.000 de omucineri doar în 2019. Vorbesc, vorbesc doar despre activități din septembrie 2019 încoace populațiile ce fac? Se refugiază unde pot și ele, în biserici, în toate țările în care sunt, uh, sunt uh, biserici care să le primească, inclusiv în Indonezia. Iată, avem aproape 2 milioane de persoane, femei, copii, bătrâni, uh, dislocate. E vorba de familiile bărba, bărbaților care au fost uciși și care se refugiază undeva unde sunt primite. Sigur că lucrurile acestea nu se întâmplă peste noapte. Din 15 februarie încoace, în 15 eh, februarie, eh, ISIS a sărbătorit o aniversare a decapitării a eh, mai multor creștini în Egipt, la doar 800 de kilometri de Europa, de Valeta, în Malta. Da? Există există și teritorii europene mai apropiate. Nu e foarte departe această realitate de dumneavoastră și trebuie făcut ceva pentru ca ea să nu se extindă și să, devină, să vină și mai aproape de noi. Apoi sunt țările marcate în galben, unde guvernele sunt autoritare și intervin radical în limitarea libertății de eh, eh, conștiință. Evident, eh, ceea ce a fost cândva limitat la China, acum uh, se extinde în Eritrea, în Africa și în Venezuela, în alte țări. Deci, uh, aceste țări deja uh, au impus uh, regimuri autoritare de limitare a acestor libertăți. Și atunci ce facem? Stăm cu mâinile în sân, cum aceste lucruri se întâmplă, cum se uh, perpetuează limitarea libertății noastre de conștiință? Am, sigur, ce am făcut aici cu această hartă este o, este o metodologie foarte rudimentară de, de a ilustra fenomenul. Dar, iată o, o pagină care ne-a fost pusă la dispoziție de Centrul African pentru Studii Strategice, care confirmă ceea ce am arătat noi mai devreme. Deci, iată, există un beneficiu în a colabora în Parlamentul Euro- cu Parlamentul European, cu alte foruri, uh, în, există un beneficiu în a, uh, a, a pleca urechea la multe alte uh, părți interesate și de a împărtăși această informație, pentru ca toată lumea să vadă exact ce se întâmplă. Iată care este concentrația atacurilor care este cea mai mare în Burkina Faso și Niger. Chiar și Nigeria. Este un trend, trend foarte îngrijorător și care trebuie să se, trebuie să se oprească. Vrem să organizăm așadar mai multe sesiuni de informații, inclusiv cu comisiile de apărare, cu instituții militare, pentru ca uh, aceste informări să se materializeze cu acțiuni militare, inclusiv uh, corecte. Ce s-a întâmplat acum 5 ani, pe 21 februarie? Ce s-a făcut pentru a preveni astfel de acțiuni? Practic nimic. acești uh, indivizi de ai ISIS care au uh, decapitat uh, cei 21 martiri din Egipt și Ghana sunt în continuare activi sunt în plus uh, foarte mulți uh, mercenari sirieni în toate acele țări uh, africane, Mali, Ghana și așa mai departe despre care v-am vorbit. Înainte de a îmi lua rămas bun, vreau să mai vorbesc și despre sclavia sexuală motivată religios. Deci vorbim de un complex de infracțiuni care sunt comise asupra unor femei tinere în anumite țări și care sunt legitimate în mod religios. Uh, acest conflict, uh, acest complex de infracțiuni include inclusiv uh, violarea, deposedarea și sclavia. Deci, practic, putem vorbi inclusiv de un act asimilabil genocidului în sensul uh, termenului definit în uh, documentele ONU. Pentru că prevenirea, unui, prevenirea nașterii unui un uh, copiilor într-o anumită populație este echivalent și asimilabil genocidului. Genocidul este un termen foarte, foarte grav, dar trebuie să fim foarte atenți la acest fenomen. Deci vrem să numiți și dumneavoastră lucrurile așa cum sunt, să le spunem lucrurilor pe nume, pentru că aceste uh, măritișuri uh, obținute prin coerciție sunt uh, ceea ce sunt, acte de sclavie și de, de trafic de ființe umane. Ce ne permite așadar să luptăm, să ne continuăm activitatea? Europa încet, încet se trezește la realitatea socială a conștiinței comune și inițiativa uh, a Parlamentului European de a ne invita de a invita uh, inițiativa noastră, po- uh, concluziile Consiliului uh, publicate azi pe tema drepturilor omului, toate aceste lucruri sunt foarte bune și foarte unite, unite dar și mai important este că Europa s-a pus în mișcare. Uh, trebuie ca uh, uh, instituțiile publice să colaboreze cu bisericile din Irak, din Orientul apropiat, din Orientul Mijlociu, pentru că, aceste, pentru că bisericile au contribuit la bunăstarea generală a celor țări. Religia nu trebuie să ducă la limitarea bunăstării noastre, Citim, uh, citim în uh, multe uh, site-uri web și multe articole că da, aspectul religios este important pentru partenerii noștri și trebuie, de aceea trebuie să ținem cont de particularitățile religioase. Ei bine, trebuie să spun că raportul Religia și politicile externe ale UE o analiză aprofundată. Este un raport pe care îl, îl salut și pe care îl consider foarte util, vi chiar, chiar vi-l recomand. Și vreau să vă mai încurajez să lucrați cu această realitate și să nu lucrați împotriva ei. Să numiți ambasadori a instituției dumneavoastră pentru libertatea de credință. Um, Uh, pentru că un, uh, un uh, trimis sau un trimis special nu are aceeași putere la o, la o negociere ca și un ambasador oficial. Este important pentru ca acești ambasadori să poată să deschidă calea unei negocieri democratice, nu să vă țină locul. Veniți la noi și vă vom, vă vom arăta care este realitatea în teren. În teren Eh, resursele noastre sunt limitate, dar eh, luptăm pentru demnitatea umană și eh, vă rugăm să ne ajutați să o păstrăm și în continuare. continuare. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim foarte mult, Marcela. Și acum dăm cuvântul membrilor Parlamentului care s-au înscris la cuvânt, domnul Vandalen, Georgi, Nacio și alții. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. goed dat we over het onderwerp van. Mulțumesc, doamna președinte. E foarte bine faptul că organizăm această audiere consacrată libertății religioase. Spun asta pentru că săptămâna trecută la Intergrup s-a creat un nou astfel de grup pentru libertate religioasă în Parlamentul European, cu reprezentanți din aproape toate grupurile politice și am discutat subiectul. E un subiect la care ținem foarte mult și mă bucur de faptul că doamna Șimanski a reușit să ne introducă și latura practică, pragmatică, pentru că trebuie să fim atenți, să nu fim doar la nivel teoretic și universitar. Așa că aș avea mai multe întrebări. Mai întâi, de fapt, întrebările mele se adresează celor trei membri ai panelului. Aș dori să știu, aveți un sfat, o recomandare către Parlamentul European, către noi, ce anume ar trebui să facem în materie de libertate religioasă. E o întrebare deschisă. Dați-mi măcar un sfat, o recomandare, vă rog. Apoi, un al doilea lucru, mă adresez reprezentantului din Niger. Ați vorbit despre dialogul local, care este deosebit de important. Ați putea eventual să ne dați un exemplu concret? un astfel de dialog interreligios, dar încununat de succes. Ceva care, într-adevăr, a schimbat lucrurile, nu știu, în țara dumneavoastră sau poate într-o altă țară. Acel dialog care ar putea fi utilizat drept model demn de urmat, drept exemplu. Un exemplu pe care să-l putem transpune, reutiliza și în alte locuri, acolo unde uh, există tensiuni la nivel uh, religios. Mulțumesc! Bedankt, uh, Nacho. Mulțumesc, Nacho, te rog. Era mai degrabă nu neapărat o întrebare, ci o observație. Da, trebuie să apărăm drepturile persoanei, printre care și acele drepturi care țin de religie, credință, Însă ceea ce mă îngrijorează este că, apărând drepturile persoanelor, am introdus oarecare legitimizare a gândirii religioase în viața publică, în momentul în, în timp ce unul din marele, una din marele realizări uh, în Europa este că, da, știu, se spune că Europa are rădăcini creștine, dar una din marile realizări este tocmai limitarea uh, religiei în ceea ce privește viața publică. Așa că uh, Bun, Parlamentul European întotdeauna și-a dorit să apere drepturile persoanelor, dar în același timp oferim și o legitimizare a apariției religiei în viața publică și asta mie mi se pare cam delicat. Colega noastră din Mexic s-a referit la Ninias de Ceapa și uh, ce se întâmplă cu celelalte Marias. Uh, cele pe care poate nimeni, niciun fel de jurnalist nu le-a, nu le uh, studiat. Cum se descurcă acestea în viață? Cu siguranță că în mod individual au avut uh, posibilitatea, cel puțin persoana pe care dumneavoastră ați evocat-o, a avut o șansă. Uh, dar ce s-a întâmplat cu celelalte femei? De aceea cred eu că trebuie să fim foarte atenți apărarea persoanelor, indiferent din care perspectiva căror drepturi, chiar și religioase, s-ar putea să însemne reintroducerea unei dimensiuni religioase în viața publică. Însă religia nu a fost întotdeauna un factor de dezvoltare, uneori ba din potrivă și multe realizări uh, în viața noastră omenească s-a făcut, aș spune, chiar în ciuda curentelor religioase. Așa că ar trebui poate să fim atenți la aceste aspecte. Drepturile personale, de a, dreptul de a avea o religie și de a o uh, a exersa, bun, foarte bine să apărăm aceste drepturi, dar în același timp să nu cumva, prin aceeași uh, atitudine, să reintroducem în viața publică o mm, religie care să aibă un cuvânt de spus în această viață publică. Și știu că a fost o astfel de dezbatere în țara mea în ceea ce privește introducerea unor, unor drepturi uh, uh constituționale și s-a vorbit mult și despre dreptul religios. Eu nu pot să neg unui tată să uh, își uh, să-și oblige fiii să participe la anumite uh, acțiuni. Dar trebuie să știe acei fii că, dacă nu sunt de acord, la un moment dat pot, avea o, oare, uh, pot face apel la oarecare acțiune socială. Și deci știm că, din punct de vedere istoric, religia a încercat întotdeauna să aibă un control, un control asupra, asupra vieții noastre de zi cu zi. Gândiți-vă la locul femei, spre exemplu, în societate. Mulțumesc, George! Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Stimați invitați, multe mulțumiri aș vrea să vă adresez și dumneavoastră. Eu sunt deputat, dar nu vreau să vă fac o lecție despre tradițiile europene sau mai știu eu ce, ci vreau să învăț de la dumneavoastră, să învăț din tradițiile dumneavoastră și cred că e foarte important acest lucru. Dacă e să discutăm despre situația actuală la nivel de libertate religioasă, mai ales în afara Europei. Și Sincer, nu știam, însă colegul meu mi-a spus despre uh, declarația domnului Mahmud la Ruș. mi-am dat seama că ne-am întâlnit la un moment dat că, când am participat la echipa de observare. Am avut o lungă discuție atunci, așa că vă urez bun venit acum în Parlamentul nostru. Dumneavoastră știți cu toții că nu există soluții generale, dar trebuie să ținem seama de faptul că dreptul acesta la religie, îngrijorarea aferentă, este un fapt în Europa și în afara Europei. Și dacă vrem să ajungem la aceeași structură în Europa, mă gândesc că mergem pe calea greșită. Cel mai important este că nu există soluții de la, tip pod unic, soluții generale. Pot exista soluții doar la nivel local în materie religioasă, dar eu cred că religia, și nu numai în țările africane, dar și în alte țări, prezintă un aspect etic, prezintă un aspect sociologic, prezintă un rol educativ, prezintă diferite trăsături, cum ar fi, spre exemplu, păstrarea păcii în anumite situații. Așa că noi ar trebui să vedem că nu întotdeauna religia are un rol negativ și că, vezi tu, Doamne, trebuie să o îngrădim pentru că vrea control. Nu! Religia mai are și un potențial. Eu nu mă refer la o nouă formă de clericalism sau ceva asemănător. Nu, mă refer la acel potențial care există. Acum, întrebarea este, și într-adevăr că e o provocare imensă, chiar misiune imposibilă, cum anume facem fața acestui lucru? Iar din punctul meu de vedere este că e foarte interesant să vedem noi ca și politicieni ce putem face în Uniunea Europeană, în politicile noastre europene. Evident, mai întâi, și aș fi încântat să aflu care sunt reacțiile dumneavoastră, cu cât mai activă este Uniunea Europeană în acest domeniu, pentru că nu ține de diplomația europeană să ceară ce, să întrebe ce și cum cu minoritățile religioase. Nu e ceva normal. Bun, poate cineva e interesat așa, ca și subiect, însă deocamdată nu avem așa ceva. Și evident, nu e doar un privilegiu al minorităților creștine peste toată lumea, pentru că asta n-ar fi corect, ci trebuie să ne uităm la situația actuală. Și anume că în Orientul Mijlociu, dar și în alte grupuri și minorități, evident, creștinismul este o forță. Iar pentru mine, ca și european, din diferite motive, am o răspundere aparte față de creștini nu e ca și cum aș spune că ar fi creștinii mai buni sau că am face un fel de creștinism de tip taliban. Nu, ci e un fapt. Faptul că creștinii suferă din cauza consecințelor vremurilor coloniale. Și e un fapt acest lucru. Bun, asta e un motiv, mai sunt și alți factori, dar de aceea trebuie să acordăm o atenție deosebită acestor creștini. Și eu des, vă, vă spun sincer, mă întâlnesc cu prieteni uh, musulmani uh, cărora le spun acest lucru și mă înțeleg bine și de multe ori e, chiar ei mă întreabă de ce Europa își neglijează acest rol special față de comunitățile creștine. Apoi dialogul. Dialogul e adevărat că e unul din subiectele cele mai importante. Comunitățile musulmane, islamice, creștine pot să vină la oaltă, e simplu, dar e cam general. Însă ce ar fi important pentru sprijinul Uniunii Europene față de astfel de inițiative de dialog? Eu aș putea să vă dau un exemplu foarte general, dar ar trebui să fiu mai concreți. Declarația de la Abu Dhabi referitor la Uh, cele spuse de uh, Papa Francesco și uh, um, în, uh, la universitate. Uh, mesajul a fost imens, pentru că și, mus- și musulmanii și creștinii au fost aduși la oaltă. Dacă ești o instituție creștină sau dacă ești o instituție ca a noastră ne, uh, nereligioasă în Europa, putem spune anumite lucruri, dar trebuie să fie o oglindire a realității a realității existente între uh, musulmani și creștini, creștini. Și o ultimă frază. Eu cred că trebuie să acționăm într-un mod diferit. pentru a putea susține astfel de inițiative, deci la nivel și politic, și academic și așa mai departe. Și asta ar putea să fie o adevărată plus valoare atunci când într-adevăr vom discuta despre libertatea religioasă și de credință. Salima? Da? Sunt și alte intervenții, Salima? Da, mulțumesc. Vă mulțumesc uh, tuturor uh, invitațiilor pentru prezența, pentru că asta ne oferă uh, subiecte de gândire pe uh, teme complexe. Dacă îmi permiteți, eu m-aș referi din prisma țării mele pe care o cunosc bine, adică Franța. Eu sunt absolut de acord cu ideea aceasta uh, pe care ați evocat-o, și anume punte între religii. Însă ce observ de multe ori în Franța este că punțile acestea se construiesc după evenimente triste, negative. Și sunt punți construite așa, în pripă, în grabă și până la urmă chiar foarte fragile. Și după ce trece emoția, nu mai știe nimeni de ele și nu se construiește în mod solid, în mod temeinic. Deci nu mai e nimeni care să poată proteja aceste punți, așa cum ați spus dumneavoastră atât de frumos. Deci poate că ar trebui o muncă să fie făcută atunci când lucrurile sunt calme, liniștite, în așa fel încât punțile să fie solide și să fie prezente tocmai pentru zile negre când se întâmplă activități cum ar fi, știu eu, atacuri teroriste, mă refer la ce s-a întâmplat în Franța. Apoi, pentru a mă referi și la ce au spus colegii mei adinaori, mai e nevoie ca oamenii să se poată întâlni, să știe exact cine e persoana cu care te vei întâlni. Adică o muncă imensă de educație față de celelalte credințe și religii, ca să poți să știi cu cine vei avea un dialog fără teamă și atunci punțile vor fi mai ușor de construit. Și încă ceva, o întrebare ce se întâmplă cu dreptul la blasfemie. În Franța asta apare, de câte ori apare câte un eveniment. Recent chiar, o tânără studentă, Mila, ce se întâmplă cu dreptul la blasfemie în contextul libertății de exprimare. Iar la nivel local, dialogul local, eu vă spun sincer că l-am cunoscut. Eu am crescut într-un cartier uh, în care exista foarte multă diversitate și până la urmă nu aveam probleme. Dar acum, având în vedere rețelele sociale, uh, lucrurile se schimbă, pentru că dacă se întâmplă ceva la nivel local, atunci nu se mai rezolvă lucrurile la nivel local, ci dintr-o dată devine ceva public și statul intervine prin tot felul de actori și încearcă să găsească soluții care până la urmă nu se găsesc. Și încă ceva. Ce părere aveți despre concurența aceasta pe care o auzim de altfel că există și în Parlamentul European, dreptul la discriminare sau dreptul la religie în funcție de credințe. Adică nu se mai reușește să se depună o rezoluție pentru a apăra cu tare sau cu tare comunitate religioasă care poate e hărțuită într-o altă țară, fără ca alții să spună, a, dar stați așa, uitați-vă și la cealaltă comunitate religioasă, stați un pic, uitați-vă și la țara cu tare, uitați acolo ce se întâmplă. Uh, nu e ca și cum am vrea să spunem ceva de rău de țările respective, ci e un fel de punere în concurență între aceste uh, evenimente și mă gândesc că asta până la urmă e totuși o frână în construirea anumitor punți. Îmi pare rău, încă mai am mai multe semne de întrebare pe care aș fi vrut să le exprim. În ceea ce privește dialogul, dialogul intrareligios interreligios. E adevărat, există dificultăți pentru anumite religii pentru a fi reprezentate. Cine vorbește în numele acestor, uh, acestor oameni și Cine participă la acest dialog interreligios? Ce fel de soluții putem găsi? Nu vreau să numesc pe nimeni anume o religie sau o țară, ci o adevărată problemă. Religia creștină are reprezentanți de multă vreme, alții nu au. Și ce observăm, cel puțin în Franța, observăm că e foarte complicat un, nu toată lumea se recunoaște în reprezentanții care de multe ori sunt chiar propuși de stat, în fond. Uh, ca să nu mai evoc și dimensiunea laică, nereligioasă, e un fel de amestec așa care până la urmă nu contribuie mai deloc la uh, dialog. Uh, moi je une question particulière. Mulțumesc. Vreau să pun și o întrebare invitatului nostru din Nigeria. Vreau să vă spun că am fost extrem de jenată în momentul în care Parlamentul a făcut o rezoluție în ianuarie în legătură cu situația din Nigeria. De ce? Uh, deoarece voința Parlamentului European era la început aceea de a ținti cu precădere uh, soarta creștinilor din Nigeria în raport cu libertatea lor religioasă. Și a fost o greșeală, zic eu, deoarece primele victime ale lui Boko Haram în Nigeria sunt uh, musulmanii Viziunea noastră nombrilistă, eurocentrică și cu accent pe trecutul creștin ne face să negăm uh, statutul victimelor uh, în țări cum este Nigeria. Nu a fost simplu, însă abordarea noastră europeană, ceea ce privește dialogul interreligios și conviețuirea pașnică în Africa, Ehm, nu este abordarea cea mai fericită și mi-a plăcut foarte mult atunci când ați spus că nu ne trebuie soluții nouă fără a participa la ele și cred că despre asta este vorba. Tocmai Africa este un model de coabitare ehm, pașnică a religiilor în Africa, deci așadar prin sincretism. Modificări de-a lungul timpului ale religiilor care au dus la această coabitare. Și vreau să vă întreb dacă am dreptate. Astăzi asistăm la o instrumentalizare uh, politică, etnică și naționalistă uh, a religiei. Astăzi, lumea politică își uh, acaparează mesajul religios prin, prin exagerări naționaliste și așa mai departe, care cu siguranță duce la respingerea uneia sau alteia dintre religii, această deturnare, această acaparare și ce se întâmplă astăzi în Africa, după părerea dumneavoastră, și cum această coabitare istorică în uh, Africa a religiilor va, vă poate uh, permite să faceți față mai bine la aceste uh, acaparări ale politicului uh, acapărării ale mesajului uh, religios. Aveți cuvântul acum dumneavoastră, vă rog, dar nu prea mult timp. Avem traducere, spune doamna președinte, până la șase jumătate. Da. Domnul Van Dalen m-a întrebat uh, uh, în legătură cu niște sfaturi concrete de dat Parlamentului dumneavoastră. Vreau să vă spun că multe țări se gândesc să consacre o zi pentru libertatea uh, religioasă. ONU are o astfel de zi pe 26 august, comemorând uh, victimele um, unor atacuri uh, motivate religios. Iată ce ați putea să faceți, să consacrați o astfel de zi unor astfel de, de, de, de comemorări. și poate anumite monumente emblematice în anumite țări, cum ar fi Coliseul la Roma sau Parlamentul European, ar putea să uh, fie simboluri ale acestor uh, defer, uh, demersuri. SEAE ne invită, să știți, să participăm la anumite vizite și misiuni în anumite țări și unde oferim consiliere, nu eu personal, ci partenerii noștri se deplasează în toate colțurile lumii pentru a ajuta. Domnul Sanchez Amor a vorbit despre un aspect și l-aș cita pe episcopul din Irak, care întotdeauna ne vorbește despre separarea religiei de puterea statului. Dar tocmai în Irak, exact asta i-a ajutat să supraviețuiască, spune el, tocmai această separare a religiei de uh, putere sau de stat. Și cred că uh, este un mesaj care trebuie transmis și în uh, Orientul Mijlociu, acolo unde se, nu se mai poate separa uh, legea șaria de puterea politică și asta duce la crearea unei categorii de cetățeni de mâna a doua. El Pais, uh, un uh, cotidian din uh, Spania, care nu este tocmai pro-religios, a publicat un articol în care spune în acest articol așadar că guvernul nigerian este vinovat de ce s-a întâmplat cu Boko Haram pentru că ei nu au uh, recunoscut importanța rolului regilor, um, liderilor musulmani care au comis aceste crime și uh, care i-au trădat pe proprii oameni. Deci, în El País se vorbește că atacurile Boko Haram sunt motivate religios și cel mai interesant în acest articol și cel mai uh, groasnic este că acum două săptămâni am avut deja un atac în cursul căruia mai multe mașini au fost oprite pe stradă, ele mergeau foarte încet din cauza celor faimoase gropi de pe drumuri de care a vorbit colegul din Nigeria. Ei au fost răniți, răpiți de Boko Haram, au fost separați creștinii de musulmani la 200 de kilometri de Ainuguri i-au lăsat pe musulmani să plece, i-au luat pe creștini, uh, i-au răpit și într-un, uh, într-un uh, filmuleț îi vedeam pe aceștia îngenungat, îngenunchiați și acoperiți cu vălul musulman. Ei au fost obligați să citească Coranul și apoi au fost executați cu două gloanțe în cap. Iată cum au fost tratați acești creștini. Mai sunt și alte exemple de acest gen în acest articol, dar încă o dată acest lider religios de care se face vorbire în articol a fost ucis uh, și am văzut uh, foarte mult cum a afectat asta comunitățile religioase de acolo. Domnul Muamdu. Un sfat pe care aș putea să-l dau autorităților europene este acela de a verifica datele din mai multe surse. Dacă este să credeți ceva, să nu vă bazați numai pe o informație de la un ziarist. Există atâtea știri false, fake news în Nigeria, atâtea organe de presă neobiective, deci verificări și supraverificări. E foarte important asta pentru că Dumneavoastră ați asistat la războaie religioase. Ați văzut ce se poate face de unii în numele religiei și cum ea este manipulată. Ați cunoscut Holocaustul și uh, incendierea bisericilor de către creștini și de către alții. Nu e nimic nou sub soare. Mi se pare că este mare păcat să te duci apoi Uh, în altă parte și să nu-ți aduci aminte de propria ta istorie și să faci presupuneri absolut greșite. Apoi, uh, unde a funcționat uh, dialogul interreligios? Eu și alți lideri și alte organizații am făcut un parteneriat cu organizații creștine. Creștinii și-au ales propriilor lideri, i-au identificat în locurile sau în locațiile mai uh, fierbinți, ca să zic așa, musulmanii uh, și-au făcut același lucru și trebuie spus că mulți dintre acești lideri sunt uh, foarte nervoși și foarte furioși. furioși. Fiecare comunitate trebuie să-și calmeze și tempereze proprii membri. Și Trebuie să se înțeleagă de unde vine uh, această iritare. Fiecare comitet trebuie să se ocupe de uh, proprii lor uh, uh, mai uh, uh zanateci și se poate face asta prin legarea de prietenii. Pentru că s-au creat astfel de relații de încredere care nu existau înainte, prin sisteme uh, de alertă uh, precoce unii spun, iată, o biserică a fost distrusă într-un anumit loc. Și asta spune un musulman. Creștinul trebuie să confirme, a fost distrusă biserica? El spune, nu e adevărat. Pe de altă parte, se, se asistă la represalii pentru că creștinii se trezesc că au aflat că s-a ars o biserică și se duc să ardă alta sau o altă moschee. Și iată ce fel de tensiuni se creează în Sri Lanka, și în alte părți și tocmai acolo unde s-a lucrat împreună, aceste tensiuni au fost uh, calmate. Apoi, cât de fragile sunt aceste punți și câte dintre aceste punți sunt uh, autentice, sunt de acord cu ce a spus. Nu poți să forțezi uh, o prietenie, nu poți să te forțezi să mă iubești sau să-ți placă de mine. E nevoie de timp. Uneori e o chestiune de noroc. Anumiți creștini și musulmani uh, uh, se înțeleg bine uh, spontan, alții în timp se tolerează pentru că știu că această relație are un rol care poate să calmeze situația. În religia catolică există o ierarhie, ca și la șiți, dar la protestanți și la șiiți nu ai asemenea ierarhie. Pentru că atunci când te duci undeva într-o comunitate religioasă, trebuie să știi cu cine să discuți, care este interlocutorul tău. Fiecare comunitate își are totuși uh, proprii imami, pastori și așa mai departe. Ce privește blasfemia? În Nigeria blasfemia este legiferată astfel încât să se protejeze toate religiile, adică nu e ceva pentru a proteja de insulte ori pe musulmani, ori pe creștini. Dacă uh, blasfemezi pe Dumnezeu, deci al creștinilor, poți să fii adus în fața justiției, tot așa pe uh, Mohamed. La fel și cu limbajul urii. De pildă, dacă vrei să faci o glumă despre ce s-a petrecut la Auschwitz sau pe timpul Holocaustului. Sunt oameni care consideră că nu poți să faci astfel de glume. Cum să faci o glumă despre atacurile din uh, America de pe 11 septembrie? Mulți americani o să spună nici pomeneală. Dar tocmai pentru că uh, nu ești în acea comunitate sau ești departe de ea, nu înseamnă că nu trebuie să-i protejești pe acei cetățeni care se simt mai afectați. Cât privește separarea religiei de stat, cred că s-a răspuns deja la întrebare și da, ă, bun, separarea statului de religie, dar nu oprimarea de către stat a religiei. Și cred că domnul deputat ă, ă, a și confirmat ceea ce urma să spun și anume trebuie să vedem uh, de, de ce ne este teamă de religie atunci când ea este în uh, spațiul public, când apare în spațiul public. Trebuie să înțelegem acest mecanism. Doamna președintă a vorbit deja despre ceea ce unii dintre noi am observat cum că ar fi o atitudine foarte eurocentrică uh, în acest, de, în acest dialog, ceea ce înseamnă că nu poți să ai europeni care să vină să intermedieze, pentru că 90% dintre cei uciși de Boko Haram sunt musulmani. Uh, iar, uh, în general, victimele terorismului și extremismului în lume sunt în proporție de 70% musulmani. În uh, Nigeria, din, ce, din satele distruse, 90% erau musulmane și tot așa din cei răpiți, tot musulmani. Studenții musulmani sunt uh, măcelăriți de către Boko Haram. Dar asta nu apare pe prima pagină a, uh, ziarelor, din păcate. Da? Decapitarea creștinilor, da. Uh, răpirea de universitari, da. Dar atâția și atâția au fost uciși de către Boko Haram, albanii și alții, atâția și atâția gânditori musulmani au fost uh, uh, uciși de Boko Haram, n-au de nimeni. Dar cele faimoase fete care au fost uh, uh răpite, uh, multe dintre ele erau musulmane, Chibok, uh, mult mai puține creștine, cele 1500. Dar uh, cred că cumva se transmite un mesaj cum că musulmanii sunt răspunzători de ce se petrece în jur în lume, uh, ca și cum noi nu am fi victime ale Boko Haramului. Și bineînțeles că Boko Haram nu reprezintă statul nigerian ca tare și nici Constituția sa. Așadar, atunci dacă încep să numeri câți creștini au fost uciși, să îi uh, repertoriez și pe musulmani. Atunci când spui că unii au uh, omorât uh, 8.000 uh, de creștini, nu să spui întrebarea dacă nu cumva au murit și uh, foarte mulți uh, musulmani în uh, aceste masacre și mă refer la uh, fulanii. Atunci când auzi astfel de declarații și pui întrebarea unde s-a petrecut și de ce, nu spun că nu există stereotipuri și prejudecăți religioase în uh, Nigeria. Bineînțeles că avem astfel de persoane în toate comunități, în toate comunitățile, dar când te duci la majoritatea creștină, se plâng minoritățile musulmane și invers. Și atunci, marea problemă este acolo unde avem creștinii din nord. Acolo ei sunt o minoritate și ei fac parte dintr-un grup etnic predominant. Mulți dintre ei sunt migranți care s-au așezat acolo, cum ne spunem noi, și acolo vedeți că de ce sunt prejudecăți împotriva creștinilor de acolo? Pentru că sunt o minoritate, minoritate, pentru că sunt străini, pentru că vin în alt grup etnic sau pentru că sunt creștini pur și simplu? Sunt ei oare discriminați numai pentru că sunt creștini? Poate trebuie văzut pe plan național ce se petrece acei cucas din uh, Nigeria de Nord uh, și unde se aplică Sharia. Chiar și în statele unde avem legea islamică Sharia, în acele 12 state, dacă apare un, un litigiu între un creștin și un musulman, creștinul este cel care alege instanța. El alege în fața căruia tribunal uh, se judecă. Dacă, au, dacă sunt doi uh, hoți unul merge la tribunalul de drept comun și celălalt, musulmanul, se duce la uh, Sharia și acolo este judecat în funcție de legea islamică. Poate să pară simplu uh, de departe, dar haideți să analizăm cu atenție acele politici care fac ca unii să fie cetățeni de mâna a doua pentru că fiecare Uh, religie și fiecare stat din, religie, din uh, Nigeria își creează propriile categorii de mâna a doua. Vă mulțumesc foarte mult! I'd like to just support everything that my... Vreau să uh, susțin tot ce a spus antevorbitorul meu. Importanța contextului este enormă. Nu putem generaliza aceste chestiuni. Trebuie să vedem ce se întâmplă în teren, la fața locului. Doar așa putem afla care sunt mizele adevărate ale unui conflict Trebuie să fim foarte precauți când uh, uh, invocăm criteriul religios atunci când de fapt el nu este valabil. Um, să identificăm comunitățile după apartenența religioasă a membrilor, săi, uh, membrilor lor. Nu cred că este corect. Trebuie să existe și alte criterii sau dacă o facem pe acest criterii trebuie să fim foarte prudenți. În ce privește întrebarea domnului Van Dalen, un sfat pe care aș, l-aș oferi Parlamentului. Este important să susțineți și să Um, uh, consolidați um, uh, inițiativa doamnei Mogherini în ce privește libertatea religie, în același timp să uh, promovați această libertate și în forul dumneavoastră. Domnul de alături a spus că probabil religia este privită diferit în Europa, în UE și în afara ei. Evident că nu există un singur, singur sistem valoric Uh, trebuie să înțelegem mai întâi diferențele noastre interne și modul în care aceste diferențe uh, determină interacțiunile noastre. Trebuie să fim apoi foarte prudenți în ce considerăm noi a fi religie. Pentru că separarea puterilor, da, este foarte importantă, dar să spui că religia este un inhibitor al progresului este uh, practic o punere sub semnul îndoielii a progresului pe care biserica l-a avut în abolirea sclaviei, de pildă. Hai. Deci, uh, uh, uh, care sunt adevărații inhibitori? Aceia care dețin puterea și nu vor să o scape din mână. Da? Deci uh, nu religia este inhibitorul pro- progresului. La fel, nici uh, instituțiile seculare nu sunt cele care uh, sunt în uh, mod generic de blamat, ci anumite instituții atunci când încearcă să-și uh, păstreze puterea sau când încearcă să rămână la putere. În ce privește comentariul dumneavoastră, uh, de genul că Parlamentul European trebuie să fie conștient de dinamica puterilor la nivel global. Într-adevăr, Parlamentul European atunci când uh, invocă uh, abuzurile în legătură cu drepturile omului care se referă exclusiv la creștini, nu și la budiști, de pildă în China, sau de care suferă comunitatea musulmană în Myanmar și așa mai departe, trebuie să fim foarte, foarte prudenți, pentru că, de fapt, subminează influența instituțiilor europene atunci când doresc să intervină în aceste conflicte. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum dăm cuvântul Serviciului de Acțiune Externă. Vă mulțumesc, doamnă președinte, foarte pe scurt. În numele SAE vreau doar să evidențiez că libertatea de credință pentru noi este o, o prioritate importantă în materie de drepturile omului. Nu singura, dar una importantă. Vrem ca religia să Uh, rămână acolo unde este locul, dar nimeni, niciun fel de minoritate să nu fie discriminată pe criteriul, pe, inclusiv pe criteriul um, uh, religios. Iar în ce privește uh, pedepsele pentru blasfemie, nu putem să susținem nici acestea. Ehm, există, există foarte multe doctrine, nu doar precepte religioase, care sunt cele folosite pentru a influența oameni și pentru a le limita libertatea de credință, cum ar fi aceste căsătorii prin coerciție, căsătorii obligatorii. Ehm, de aceea se susține ONG-uri și societatea civilă implicată în eh, monitorizarea acestui fenomen și eh, de la eh, dialogul pentru drepturile omului încoace, Uh, organizăm întâlniri uh, regulate cu uh, reprezentanți din țări terțe și pe, care se materializează și cu declarații foarte concrete. Ne pronunțăm uneori și în cazuri individuale, cum ar fi, acum a fost Aziza Bibi în Pakistan um, atunci eh, când însă intervenim, întotdeauna ne eh, referim la dreptul internațional în materia de drepturile omului, nu neapărat la legislația europeană. Pentru că toate statele eh, din lume trebuie să ia aceleași repere în ce privește uh, soluțiile globale. În uh, Consiliul uh, și forurile de conducere ale Națiunilor Unite ne pronunțăm de asemenea cu un punct de vedere foarte stabil. Peste două săptămâni la Națiunile Unite la Geneva vom prezenta noua strategie privind egalitatea de gen și sperăm că va fi susținută. Bun, cam atât pe scurt și foarte rapid, cum au intervenit vorbitorii și doamna președinte ne mulțumește tuturor și ne dorește o seară plăcută. La revedere!